Intervenție fără microfon. Avem timp. Cineva nu are cartea de vot. Avem timp. Doar spre informare, desigur. Donc, deci, euh, ce, ce, ce 9, 9 uh, novembre est un... Deci, ziua de 9 noiembrie... Est un... Et sans doute un jour un peu... Ziua de 9 noiembrie e o zi nu ca oricare alta, iată și Clara a întârziat. A sosit și Andaluzia. Non, c'est peut-être un jour particulier. Deci e o zi nu ca oricare alta. Odată la patru ani e o zi nu ca oricare alta, e ziua în care este ales președintele Statelor Unite ale Americii. Deci, bun, fiecare are părerea lui, bineînțeles, despre rezultatul alegerilor americane. Eu în această dimineață, după cum spuneam, cumva parcă mă simțeam mahmur, așa, da? Și mă cam îngrijorează ce o se întâmple în următoarele luni. Acum, sigur, fiecare crede ce vrea. Nu dăm noi lecții americanilor. Qui on a décidé ainsi, c'est un peu comme le Brexit E vot uh, cu sufragiu universal, așa, așa au, au ales oamenii. Sondajele spuneau că Brexitul nu avea câștig de cauză, sondajele spuneau că Hillary Clinton va fi aleasă, iată, din nou s-au înșelat sondajele. Eu personal spune din nefericire. În fine, cam asta ar fi, dragi colegi. Așadar, mai întâi... Ah, uh, je vous rappelle, oui, qu'à la demande. Vă reamintesc că la cererea colegii uh, și raportoarei uh, doamna Engström, votul privitor la raportul gestiunea flotelor externe e amânat pentru data de 5 decembrie, dacă nimeni nu are nimic de obiectat. Bun, deci vă propun acum să adoptăm ordinea de zi, așa cum v-a fost propusă. Foarte bine, mulțumesc, nimeni nu are nici observație. Consider că ordinea de zi e adoptată. Bun, și vă propun să adoptați și procesul verbal a reuniunii comisiei noastre de pe 10-11 octombrie 2016. Dacă cineva are ceva de uh, adăugat, comentat, nu, deci se adoptă. Așadar trecem direct la vot. Dacă toată lumea are cartela, întreb acum, a, și-a uitat cineva cartela de vot, se pare că toată lumea are cartela de vot, perfect. Deci vom trece mai întâi au euh, sur le de Diane, Diane Dodds. La votul uh, privitor la raportul Diane Dodds, care de altfel este euh, prezentă, nu e nimic complicat, cred că suntem de acord. Deci votul s-a deschis. Le vot clos. Votul s-a închis. Nu, stați că nu a votat toată lumea. Vă rog foarte bine. Deci votul s-a închis. Donc il n'est pas clos. Richard se pare că nu e aici. Sau n-a, votat, n-a reușit să voteze Richard. Nu, se pare că din cauza rezultatului votului nu se simte prea bine Richard în dimineața asta, dar în sfârșit a reușit uh, să voteze, votul s-a închis. Unanimitate, je vous remercie. Bravo, madame. În unanimitate, felicitări, doamnă Dodds. Bun. Acum uh, trecem la s'agit de voter sur le rapport Dorman. Votăm acum, mă supun la vot raportul uh, Dorman. Votul s-a deschis. Le vote est ouvert. Comment Mais elle est où la résolution Putain. Oh On va voter d'abord la résolution. Nu, votăm mai întâi rezoluția, uh, pe drept cuvânt îmi, uh, spune secretarul. Uh, deci, supun la vot amendamentele. Amendamentul 4, votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis. Și se respinge. Bun, amendamentul 5, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 6, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 10, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge în unanimitate. Prezidentele, amendamentul 1 la prezidentul B. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adopta. Amendamentul 2 la considerentul C. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 3, considerentul C. Votul s-a deschis. Și uh, votul s-a închis acum și se adoptă. Acum votăm raportul final, supun la vot raportul final, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis, raportul se adoptă. Și, în fine, supun la vot uh, recomandarea de acum, votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate. Bravo. Merci à tous, monsieur, merci à monsieur Dorman. Mulțumim, mulțumim domnului Dorman, mulțumim domnului Dod. Cam atât, am terminat uh, procesul de votare și acum trecem la punctul numărul 9. Il s'agit de la présentation par la Commission. E vorba de prezentarea Comisiei privind actele delegate și actele de punere în aplicare. Vă reamintesc că la cererea noastră termenul pentru obiecția privitoare la un act delegat uh, a fost prelungit până la 5 ianuarie 2017. Tu veux que je dise ça Non, non, non. on, on, on, peut, on peut tout lire, sinon on, on passe là. Ouais, ouais. La, la période d'examen pour, euh, pour cet acte. Deci perioada de examinare pentru acest act delegat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 Da, nu, toate s-au întors cu uh, dosul în sus în lumea asta. Uh, tu ești reprezentantul comisiei? Nu. Nu, vreau să vă spun doar că cineva din sală intervine. Așteptăm încă să vină reprezentanta comisiei. Eli se pare că a sosit. La pie, în velo, comment? Euh? Ai venit pe jos cu bicicleta, cum ai venit? Uh, bine, să dăm timp să te așezi. On est sur les actes délégués et les actes d'exécution. Prends ton temps. Prends ton temps. Nu te grăbi, te lăsăm să te așezi, e vorba de acte de legate și acte de punere în aplicare. Ne-am îngrijorat, nu știam dacă comisia nu cumva s-a dizolvat. Eliza. Good morning, everyone. Vă rog, reprezentanta Comisiei dimineața, vă rog să mă scuzați că am întârziat. Cred că știrile care ne vin de peste ocean uh, ne-au cam șocat, însă totuși am sosit și vă mulțumesc pentru că a organizat acest schimb de opinii cu noi în legătură cu planurile de, uh, de descărcare, aruncarea pe tebor, După ce v-am, după uh, cum v-am explicat la ultima reuniune, noi continuăm să fim activi pe mai multe planuri care sunt importante pentru implementarea obligațiilor de debarcare. Uh, planurile de aruncare peste bord se bazează pe recomandări comune din partea statelor membre pe care le-am primit în cursul verii și evaluate ICCAT la plenul, plenul din iulie. Am discutat aceste planuri de aruncare peste bord la reuniunea din iulie a grupului de experți și uh, mulțumim colegilor de la Parlament care au participat. Din cele șase planuri de aruncare peste bord prezentate la reuniunea grupului de experți din iulie, doar uh, planul pentru Marea Nordului a fost adoptat în septembrie și am transmis uh, cele ce se cuvin Parlamentului European și Consiliului pe linie cu uh, proces, sau respectând procedurile de rigoare. Um, I would like to just uh, present to you a little bit. Așadar, acum, uh, dacă îmi permiteți, v-aș uh, prezenta uh, unele din planurile de aruncare peste bord pe care le avem la, în ce privește cel legat de Marea Nordului. Dacă vă reamintiți, la ultima reuniune uh, a fost o cerere a Parlamentului pe care am primit-o în scris pentru o corecție. Era vorba de uh, a ne asigura că uh, obligat, obligația de, uh, de barcare, dar era vorba de uh, intrarea în vigoare în 2007 a obligației pentru cod. Am examinat atent cererea Parlamentului și vă mulțumim că ne-a sesizat să vedem dacă sau nu să uh, uh, facem o corecție. Am discutat cu serviciul juridic. Noi aici considerăm că o corecție nu este necesară, mai întâi pentru că știm că codul uh, se va situa în obligația respectivă de la anul, uh, fără îndoială, și înțelegem că uh, în chestiunea asta Parlamentul are dubii și ne-am dorit să soluționăm problema și să risipim dubiile și am adresat o scrisoare domnului președinte prin care am sugerat să adăugăm un considerent uh, regulamentului care va fi adoptat luna viitoare pentru uh, tacuri și uh, pentru cod și spunem acolo că se aplică de la 1 ianuarie 2017 codului din Marea Nordului. Deci se spune acolo clar și credem că uh, cu această soluție, deci prin introducerea printr-un considerent la regulament, sperăm că am rezolvat această problemă și am risipit această incertitudine juridică. Tot în legătură cu planul pentru Marea Nordului, la ultima reuniune a existat o întrebare în legătură cu planul siturile Natura 2000 și întrebarea se lega uh, de uh, aceste zone și întrebarea dacă unele din ele vor fi complet închise pentru flotele de pescuit. Am examinat atent întrebarea din nou și doream doar să vă confirmăm că zonele desemnate care Eh, se află în planul eh, pentru Marea de Nord sunt închise pentru pescuit și vreau să clarificăm eh, chestiunea tranzitului. Este permis tranzitul în aceste zone dacă echipamentul este, nu este folosit, deci așa cum se spune regulamentul de control. Știu că a apărut această chestiune la ultima reuniune a dumneavoastră, deci doream să ne asigurăm că clarificăm lucrurile. Sper că pot să vă răspund oricare alte întrebări legate cu planurile de aruncare peste bord. Avem și un act delegat cu privire la uh, demersale din apele de nord-vest și sud-vest specii de mersale. Toate au fost discutate pe 14 iulie la reuniunea grupului de experți și actele delegate au fost adoptate acum câteva săptămâni, pe 12 octombrie. Uh, planul de lucrare pentru bord pentru speciile pelagice pentru sud-vest a fost discutat pe 14 iulie și adoptat pe 14 octombrie de grupul de experți. apoi în ce privește planul de aruncare peste bord pentru specie de versare din Mediterană, a fost discutat tot pe 14 iulie și adoptat pe 20 ombrie. Și în final, alte două planuri de aruncare peste bord. Unul se referă la Coici în apele italiene a fost adoptat pe 13 octombrie, planul respectiv. Și și planul pentru calcan a fost adoptat pe 14 octombrie, planul pentru calcan în Marea uh, Neagră. Toate aceste planuri au fost discutate în amănunțime cu grupul de experți în iulie și pe baza recomandărilor comune emise de statele membre care au fost uh, controlate de ECCAT și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc pentru atenție. Merci, Elisa. Mulțumesc, Alida Ramdana Rodu, să cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult Comisiei și mulțumesc de asemenea și pentru scrisoarea pe care am primit-o, în care am primit uh, răspunsuri la îngrijorările noastre privind planul uh, pentru Marea Nordului. Totuși am o întrebare, și anume, este vorba de articolul 15 din regulament acest, aici se spune că de la 1 ianuarie 2016 obligația de debarcare uh, va fi uh, uh, va fi pusă în aplicare um, și pentru platică. Deci, e vorba de definirea și acestui tip de uh, pește. Comisia ne propune uh, un, o dispoziție care nu include plătica. Nu înțeleg de ce și de aceea vreau să rog Comisia să ne explice care sunt motivele pentru această decizie. Apoi, Uh, în planul de descărcare 2438 din 2015 se uh, extinde până în decembrie 2018 și vreau să știu de ce în propunerea comisiei nu se vorbește despre uh, o modificare a planului privind aruncările peste bord de până acum, pentru că acesta conține niște depășiri. De asemenea, e vorba de uh, o anumită Uh, derogare în propunerea comisiei. E vorba de subzona 1. Nu uh, las acum detaliile legate de definirea exactă a zonelor. Și vreau să știu dacă Comisia poate să ne explice dacă datele primise de statele membre și în comparație cu 2015 conțin uh, sau respectiv permit uh, um, date specifice pe, uh, pentru fiecare debarcare, respectiv pentru aruncările în mare. De asemenea, o altă întrebare referitoare la limba de mare și la uh, tipurile de plase care sunt folosite. Vreau să uh, cer comisia informații referitoare la testele care au fost făcute, dacă ele sunt reprezentative pentru toate flotele uh, și dacă se pot transfera uh, dispozițiile respective, deci și la celelalte flote. Deci, deocamdată, Asta ar fi pentru uh, tipurile de pești uh, care sunt uh, capturate în uh, Marea Nordului. Și, de asemenea, am o întrebare referitoare și la apele sudice. Să întreb acum sau să aștept mai întâi? Uh... Bun, ok. Bun, deci, uh, în apele sud-vestice, propunerea Comisiei prevede, de asemenea, o derogare uh, um, pentru un anumit tip de pește din uh, zona de pescuit 8 și vreau să știu um, care consideră Comisia că este um, cuantumul uh, a capturilor respective și dacă poate să ne explice derogarea de 6% prevăzută pentru 2018, cu toate faptul cu toate că Uh, datele deocamdată sunt foarte limitate și, de fapt, derogarea trebuia să fie valabilă doar până în 2017. Mai există și un al treilea act delegat care se referă la planurile de privind aruncările înapoi în mare uh, pentru anumite tipuri de scoici uh, de către vasele italienești. Italia, pe 24 februarie 2016, a transmis Comisiei uh, informații, în aprilie 2016 Comisia a uh, analizat uh, datele respective. Întrebarea este de ce doar la jumătatea lui octombrie 2016 comunicarea Comisiei a fost trimisă către Parlament dacă deja se discutase în aprilie chestiunea respectivă. Mulțumesc. Clara Aguilera. Vă rog, aș dori să mă refer la actul delegat uh, pentru specie de mesaj de mediterană. Acest regulament stabilește o excepție pentru speciile pentru care există probe științifice că există o rată înaltă de supraviețuire, însă nu este clar, cel puțin din punctul nostru de vedere, în articolul 3 al propunerii, nu e clar dacă va continua această excepție sau dacă trebuie să se renoia, dacă continuă automat sau trebuie renuit anual. Mulțumesc. Merci, Clara. Euh, Gabriel Mato. Mulțumim, Clara, așa cum Gabriel Mato. Si, una, una pregunta, nu este un tema Mulțumesc. Bun, poate nu e așa important, însă m-a surprins în planul pentru speciile pelagice. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu Belgia, pentru că uh, Uh, se vorbește de țară care uh, este implicată acolo, dar nu știu care e interesul uh, flotei în Belgia în această chestiune. Nu știu dacă s-ar putea explica. Bun, dacă nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, dau imediat cuvântul Elizei. Ca să răspundă la întrebări. Um, with regards to the questions asked by... În ceea ce privește întrebarea adresată de doamna Rodust, aș vrea să spun că aceste întrebări pe care le adresați sunt foarte tehnice. Prin urmare, v-am ruga să ni le transmiteți în scris, pentru că trebuie analizate uh, mai în detaliu câtă vreme sunt atât de specifice. Vă rugăm de să ne transmiteți uh, în scris astfel de întrebări tehnice, ca să putem să le analizăm mai îndeaproape. Apoi, în ceea ce privește întrebarea adresată în legătură cu scoicile și uh, de ce a durat atât de mult timp ca Comisia să poată să adopte actele delegate. Este adevărat că Italia a transmis uh, niște recomandări deja de ceva vreme, și că am uh, trecut de STCF doar în iulie, pentru că mai discutam cu Italia și altceva, și anume încercam să ne asigurăm că acest plan de aruncare peste bord era însoțit de anumite planuri de gestionare naționale pentru uh, aruncarea peste bord a scoicilor. Vreau să ne asigurăm că planul era suficient de solid pentru a include uh, măsurile adecvate de control și monitorizare, de exemplu reducerea efortului de uh, pescuit, lista uh, navelor uh, autorizate și uh, lista locurilor uh, autorizate pentru debarcare. Uh, a durat ceva timp așadar să purtăm aceste discuții cu Italia și um, de aceea nu am adoptat uh, actele delegate până în momentul în care am primit asigurările necesare că aceste măsuri de uh, gestionare uh, vor funcționa. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, doamnă Rodos, în legătură cu apele de sud-vest și planul de aruncare peste bord a speciilor demersale din această zonă, ei bine, excepția. Am acceptat anumite uh, excepții doar provizoriu și există un motiv pentru care am făcut asta. Atunci când uh, am uh, supus aceste excepții Comitetului Științific, acesta a luat notă de uh, aspectele pozitive care au reieșit în baza cercetărilor legate de aceste um, excepții, cercetărilor științifice, însă se poate um, uneori să avem uh, anumite teste suplimentare pentru a confirma niște uh, rezultate. Deci am dorit să lăsăm suficient timp la dispoziție pentru astfel de teste suplimentare. Uh, practic am dat timp și statelor uh, membre să includă noi specii în planurile lor. Uh, deci uh, vorbim practic de acele cazuri în care Comitetul Științific uh, uh, ne spune că e necesar să mai lăsăm spațiu pentru studii suplimentare, chiar dacă rezultatele studiilor existente sunt pozitive. De aceea am oferit anumite excepții cu anumite condiții sau excepții legate de o anumită perioadă de timp. Apoi, în ceea ce privește întrebarea uh, doamnei Aghiera Garcia uh, cu privire la uh, planul de aruncare peste bord a speciilor demersale din Marea Mediterană. E bine, întrebarea dânsă este foarte similară cu cea a doamnei Rodust. De aceea pot să spun că aceste excepții au fost permise doar pentru o perioadă de un an. Așa se întâmplă în cazul limbii de mare și altor moluște. Practic, înainte de 1 mai 2017, vom primi uh, rezultate științifice noi care pot să fie apoi evaluate de Comitetul Științific. Practic oferim o perioadă de un an pentru supraviețuirea, uh, pentru uh, excepția legată de supraviețuire la înalt nivel. Apoi, în ceea ce privește întrebarea domnului Mato, trebuie să mai reflectez la ea, căci nu știu răspunsul. Însă îi voi da un răspuns de îndată ce voi putea. Voi verifica așadar cu colegii mei ce se întâmplă uh, cu Belgia și planul uh, de aruncare peste bord a speciilor pelagice și voi reveni cu un răspuns. Vă mulțumesc și sper că v-am răspuns la toate uh, întrebările. Mulțumim, Eliza. Contăm pe dumneavoastră ca odată ce primiți răspunsurile, odată ce primiți întrebările foarte tehnice ale colegilor, să răspundeți. Asta probabil este valabil pentru toate planurile de aruncare peste bord. Putem deci trece la uh, punctul următor. Este vorba uh, de uh, caracteristicile navelor de pescuit, reformare. Werner Kuhn este raportorul nostru. PP-ul Uh, a câștigat acest raport și Werner a fost numit raportor. Pe 11 iulie 2016 am asistat la o prezentare a comisiei, apoi pe 8 uh, septembrie am avut un prim schimb de opinie. Astăzi uh, asistăm la prezentarea proiectului de raport de către colegul nostru și vom stabili termenul de înaintare a amendamentelor. Dau imediat cuvântul colegului nostru, Werner Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Nu va dura prea mult acest punct, pentru că este vorba de o chestiune relativ simplă. Deocamdată, informații privind vasele de pescuit uh, sunt uh, um, uh, reglementate prin regulamentul din 2013 în contextul în care legislația europeană se cere a fi simplificată. Deci trebuie să fie mai inteligibilă, mai clară și de aceea acest uh, act legislativ trebuie să fie codificat. Codificarea înseamnă rezumarea sistematică a legislației care este um, care reglementează un anumit domeniu într-un singur act legislativ. Acest lucru s-a întâmplat uh, și se uh, menține conținutul actului legislativ respectiv, ce este important, ce se ia în considerare. Sigur că se iau în considerare acordul uh, cu privire la siguranța uh, vaselor de pescuit, uh, Termolinos din 1977, pe lângă acordul de la uh, Londra și totul se face Uh, sub uh, umbrela Organizației Maritime Internaționale. După tratatul de la Lisabona, um, știți că am uh, acceptat să delegăm competențe Comisiei pentru acte delegate și uh, am discutat data trecută de anumite trăsături, cum ar fi capacitatea motoarelor, vaselor de pescuit, de exemplu, și Sigur că atragem atenția că totul trebuie să se facă conform standardelor uh, uh ISO uh, care sunt actuale. Era vorba de tonaj, uh, lungime, lățime, uh, capacitatea motorul, motorului și punerea în funcțiune. După consultarea serviciilor juridice ale instituțiilor europene, ale Comisiei, Parlamentului și Consiliului, am constatat că această nouă versiune, într-adevăr, este vorba doar de un proces de pură codificare în ceea ce privește aceste definiții, deci nu s-a schimbat nimic pe fond și am spus doar că uh, competența de a adopta acte delegate ar trebui să se limiteze la 5 ani care este conferită comisiei. Deci, la fiecare cinci ani se reverifică conferirea competențelor către comisie. Deci, e vorba doar de un exercițiu juridic aici și sper că colegii vor fi cu toții de acord. Să acceptăm această definiție a informațiilor privind vasele de pescuit. Mulțumesc, domnule președinte donner la Mulțumesc, voi da deci cuvântul mai întâi raportorului din umbră, dacă doresc să intervină, și apoi colegilor. Clara, ai solicitat să intervin. Raportor fictiv pentru SD. Raportat din umbră din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. După cum a spus domnul Kuhn, e vorba de un proces foarte tehnic de reformare și de simplificare. Așadar, se solicită ca uh, în măsura în care măsura, în uh, măsura în care acest, această modificare nu schimbă lucrurile, bun, sunt de acord și grupul uh, meu este de acord cu Uh, uh, poziția domnului Cun, propunerea modifică articolele 5-7, cu asta suntem de acord, uh, modifică delegarea de puteri a Comisiei și ne, ne se pare că este corect. Deci, vă bucurați de acordul grupului socialist. Mulțumesc, mulțumesc, Clara. Doamna Tomașici, pentru grupul ECR. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc domnului Cun pentru acest raport pe care îl susțin susțin acest uh, raport care spune că Decizia legată de actele delegate este limitată la perioada de 5 ani, după care intervine punerea în aplicare a regulamentului cu toate condițiile enumerate. E foarte important, de asemenea, ca Comisia să transmită acest dosar dacă există nevoie ca acesta să fie modificat, pentru că nu conține elemente elementare. Aș dori să susțin această inițiativă care are ca scop simplificarea luării de decizii la nivel european pentru ca cetățenii noștri să poată să profite de uh, zone de pescuit într-o manieră cât se poate de simplă, dacă nu am putea ajunge într-un vid uh, juridic. De aceea uh, acest aspect este atât de important. Mulțumesc. Doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. N-am multe de adăugat uh, față de ce a spus uh, domnul raportor Kuhn, care ne-a explicat foarte bine lucrurile. Uh, doar să vă spun că grupul nostru susține poziția raportorului. E vorba de o codificare, nu e vorba de o modificare de fond. Și așa cum și spune rezoluția, dacă comisia la un moment dat s-ar gândi să modifice pe fond propunerea, să comunice această modificare Parlamentului ca să ne uh, expunem și noi poziția. Cam atât. Și repet că grupul nostru susține propunerea. Mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mai sunt și alte solicitări de intervenție? Nu, mi se pare. Nu mai da din nou cuvântul lui Werner dacă dorește să tragă o concluzie. Da, și eu vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră. Cred că suntem cu toții de acord că dacă uh, trebuie să se facă modificări de natură tehnică pe baza standardelor internaționale, Comisia va face această adaptare printr-un act delegat și știm că atunci avem un anumit termen în care putem să controlăm procesul, să ne dăm consimțământul sau să cerem modificări. Așadar, Cred că suntem de acord și putem, deci, să acceptăm această definiție a informațiilor privind vasele de pescuit uh, în forma actuală. Mulțumesc pentru colaborare. Pour la commission, Madame Georgietti, veut-elle dire Doamna Jordi, din partea Comisiei, doriți să ne spuneți câteva cuvinte? Da, succint, pentru a mulțumi raportorului pentru această atitudine pozitivă, pentru această propunere. După cum S-au explicat lucrurile, practic eu nu mai am nimic de adăugat, este doar un exercițiu juridic, o actualizare uh, a unui regulament uh, foarte vechi, uh, obținem un singur text juridic, iar singura schimbare fundamentală pe care aduce acest nou text este delegarea competențelor, însă se restricționează practic foarte mult această delegare. Este doar un exercițiu tehnic de natură juridică și singura modificare este, cum spuneam, această delegare a competențelor, un aspect foarte tehnic care trebuie uh, făcut prin intermediul serviciilor uh, comisiei. Dacă lucrurile nu au fost suficient de clare, uh, clar putem schimba formularea pentru a face trimitere la standarde, nu doar la liniatul 2, așa cum se specifică și în raport. Din partea noastră nu mai avem ce adăuga. Mulțumesc perfect, dacă bine înțeleg, uh, uh, totul merge uh, bine. Așadar, termenul de înaintare a amendamentelor, 14 noiembrie, vot în comisie pe 5 decembrie și vot în plenară în ianuarie 2017. Mulțumesc, stimați colegi, și trecem la punctul 11. Este vorba de politica integrată a Uniunii Europene pentru zona arctică. Raportorul nostru pentru aviz este Iaroslav Valeza. PPE-ul a obținut acest raport și l-a atribuit lui Iaroslav. Mi se va prezenta avizul și îi dau imediat cuvântul colegului nostru Valeza. Mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta acest uh, propunere uh, acest proiect de propunere, pentru că trebuie să ne gândim că accesul la terenurile, uh, la zonele de um, pescuit din zona arctică are un însemnătate economică și socială pentru anumite state membre. Prin urmare, procesul de luare a deciziilor trebuie monitorizat și aici trebuie să consultăm toate organismele relevante din Uniunea Europeană, inclusiv Comisia noastră. Din această perspectivă, cred că există cinci aspecte primordiale asupra cărora ar trebui să comentăm. Primul uh, este că uh, ne putem referi la pescuitul comercial în zona uh, arctică în general. Ori, în acest context, Trebuie să respectăm și să susținem uh, obiectivele politicii comune din domeniul pescuitului. Mai mult de atât, trebuie să ne asigurăm că deciziile noastre respectă acordurile internaționale existente. Și firește, trebuie să folosim uh, celele mai bune uh, informații uh, științifice pe care le avem la îndemână. Trebuie apoi și să monitorizăm produsele de pescuit care sunt uh, puse pe piața uh, europeană, produse originare din zona arctică. Deci sunt multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul pentru ca această politică să fie coerentă. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu toate aceste aspecte. Cu toții știm că schimbarea climatică face ca această zonă a Arcticului uh, să fie mai accesibilă vaselor de uh, pescuit comerciale. De asemenea, de aceea trebuie să ne asigurăm că exploatarea comercială a acestor zone trebuie uh, să se facă cu foarte mare atenție, respectând obiectivele politicii comune din domeniul pescuitului și, bineînțeles, în baza celor mai bune date științifice pe care le avem la dispoziție. Să nu uităm faptul că Uniunea Europeană recunoaște și sprijină examină instrumentele juridice existente pentru gestionarea uh, Oceanului Arctic, mai ales Convenția ONU cu uh, privire la legea mărilor, care uh, e considerat ca drept internațional, care include inclusiv obligația de a proteja și a păstra mediul marin. Însă, principalul principiu legat de gestionarea resurselor naturale trebuie să fie nediscriminarea participanților la acest exercițiu. Deci trebuie să protejăm drepturile juridice și interesele statelor membre care uh, nu sunt în zona uh, arctică. Și acestea trebuie să fie adecvat uh, reprezentate în acest proces, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. De aceea este foarte important uh, să vă reamintim că orice zonă de pescuit din uh, spațiul arctic uh, trebuie să fie exploatată respectând uh, regulamentele internaționale care se aplică acestei zone, inclusiv tratatul Spitzberger, Spitzberger din anii 20 care include de altfel și drepturile um, părților statale contractate, uh, contractante la uh, acest document și care respectă firește și drepturile de pescuit istorice. Trebuie să ne reamintim uh, faptul că Uniunea Europeană este un consumator major al produselor care vin din statele arctice, mă refer la produsele pe bază de pește. Prin urmare, orice decizie legată de gestiunea acestor uh, zone uh, luate de către statele din zona Arcticului uh, vor avea un impact asupra produselor de pescuit din Uniunea Europeană și asupra pieței care le vizează. Deschiderea unor noi zone de pescuit în regiunea arctică ar putea prezenta anumite oportunități pentru um, ca produsele de pescuit să ajungă în Uniunea Europeană, etichetate fiind corect și cu o declarație corectă de uh, origine. Astfel se respectă și uh, acordurile de liber schimb existente, să nu uităm nici de ele. Trebuie să ne asigurăm că toate produsele de pescuit uh, um, care apar pe piața noastră internă și care vin din zona arctică um, trebuie să respecte um, regulile în vigoare cu privire la etichetare. Suntem foarte interesați uh, de faptul că articul trebuie să rămână o zonă de cooperare internațională și cu toții știm că subiectele sunt foarte complex. Trebuie să uh, găsim soluții negociate, platforme comune uh, pentru a răspunde la riscuri care pot surveni. Aceste platforme de cooperare ar trebui să respecte în formarea lor uh, regulile europene, regulile în vigoare de altfel pentru uh, alte politici uh, de asemenea. De asemenea, vorbim aici despre o cooperare cu Comisia AFET. Eu um, mă bucur că vom putea prezenta acest aviz, pentru că spațiile de pescuit vor avea de jucat un rol important uh, în ceea ce privește exploatarea resurselor zonei arctice pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, uh, Iaroslav. Mulțumim pentru acest proiect de aviz. E adevărat că menționează un aspect important și anume uh, tratatul uh, Spitzberg din 1920. Vă amintesc că acest tratat organizează exploatarea uh, resurselor naturale care asigură o nediscriminare la accesul la resurse. Uh, aici, uh, uh, la un moment dat, Uniunea Europeană a fost lezată de Norvegia, când unilateral a atribuit anumite zone de pescuit pescarilor semne, ținând cont de cote. Deci e important ca Comisia să vegheze la respectarea intereselor Uniunii Europene. Firește, nu putem să rămânem pasivi în fața discriminării. Doream să comentez doar atât în legătură cu acest raport. Îi dau acum cuvântul doamnei Nicolai. Merci Alain. Moi, je crois que la communication de la Commission européenne. Mulțumesc. Cred că comunicarea Comisiei Europene adresată nouă și Consiliului e un prim document exhaustiv care cuprinde principalele dimensiuni ale strategiei și problemei eh, arctice. Să nu uităm rezoluția din eh, martie 2014 a Parlamentului European care Era acest tip de abordare privitor la politica arctică. E bine că avem în fine o strategie privitoare la pescuit în această zonă și susțin propunerea raportorului în ce privește pescuitul preventiv pentru zona arctică, pentru că e o regiune care nu este uh, bine exploatată și nu avem uh, experiență în exploatarea acestei regiuni. Cred că trebuie să vorbim și despre populațiile indigene, pentru că și au interes în această regiune și cred că trebuie să avem o, un pescuit durabil care să includă această, aceste populații în beneficiile comerciale. Dar mai adaug și importanța Convenției ONU pentru dreptul mării, pentru gestionarea apelor internaționale Uh, din zonele arctice și acordul internațional privitor la biodiversitatea marină în această zonă. Cred că E foarte important să semnalăm implicația acestui acord în regiune. Avem noi căi de navigație, pescuitul trebuie protejat în, această, în aceste regiuni E un pas înainte pentru deschiderea zonei arctice spre pescuitul global. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ricardo Serau Santos. Domnule președinte, eu nu pot... Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să vă spun că astăzi e o zi a șocurilor, pentru că iată apar uh, amenințări pentru planetă, pentru mări, pentru oceane. Cred că sunteți de acord că cu alegerea lui Donald Trump multe progrese, multe din progresele pe care, la care am ajuns prin acorduri și alte protocoale vor putea fi periclitate. Statele Unite niciodată nu au semnat anumite convenții. Bill Clinton a semnat Convenția pentru Biodiversitate, însă până la urmă nu a fost ratificată de către Statele Unite. La COP21 și la acordurile de la Paris, semn, Barack Obama a semnat în septembrie, însă tot așa Uh, se află undeva în aer, pentru că încă n-au fost ratificate. Și cred că toate aceste acorduri sunt fundamentale și în ce ține, ce ține de securitatea planetei și a Arcticii, desigur. Uh, eu îi mulțumesc uh, domnului Valesa pentru acest document privitor la politica integrată a Uniunii Europene pentru Arctica pentru regiunea arctică. În general, sunt de acord cu modul în care pune problema și trebuie să garantăm ca activitățile întreprinse în Marea Arctică să fie durabile și să respecte mai ales legislația internațională din motivele care deja au fost expuse aici. Uh, trebuie să ținem cont de faptul că mm, pescuitul uh, înseamnă nu doar pescar, ci vorbim și de mediul înconjurător, de habitat. Uh, peștii, moluștele sunt fundamentale pentru biodiversitate și orice dezbatere pe care o avem trebuie să fie una cu caracter holistic și cât mai amplu. Situația regiunii arctice e foarte complexă în aceste momente, atât din punct de vedere al schimbărilor climatice, cât și în ceea ce privește politica. Pentru unii, regiunea arctică uh, e o regiune care să le permită să aibă mai multe beneficii, să scurteze distanțele și să faciliteze accesul la noi resurse e o oportunitate pentru uh, noi zone de pescuit <clears throat> și pentru a avea mai multe schimburi comerciale și și pentru a exploata surse uh, de energie fosilă. Pentru că regiunea arctică uh, concentrează o mare parte din biodiversitatea noastră. Dacă ținem cont de ecosistemele arctice, vedem că este o regiune fundamentală pentru uh, Uh, conservarea și păstrarea întregii planete până la urmă. Exploatarea industrială a resurselor naturale uh, ne pune în fața unor mari provocări în ce privește cooperarea internațională. Fără îndoială uh, se vor extinde și se vor mulți zonele de pescuit în această regiune și embarcațiunile de pescuit se vor concentra pe pescuitul diverselor specii, de exemplu cod, dar nu numai. Și cred că e important să stabilim criterii precise pentru ca lucrurile să se desfășoare așa cum trebuie. Și în 2014, Convenția pentru Bio- eh, Diversitatea Biologică a recunoscut că există o serie de zone maritime în uh, regiunea arctică ce îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate ca fiind eh, zone biologice uh, importante. Uh, Uh, e vorba de șapte zone biologice importante, trei super zone ecologice uh, de însemnătate care îndeplinesc toate criteriile uh, stabilite la această convenție. Și în 2014 Parlamentul European, îmi amintesc, că a recunoscut acest lucru și îmi uh, amintesc că Parlamentul în 2014 s-a pronunțat că regiunea arctică trebuie reglementată înainte de a începe orice fel de reglementare și totul să se facă în mod durabil. Apoi, această, prin această declarație, S-a spus că aceste zone uh, cu semnătate biologică și uh, ecologică uh, adoptate la reuniunea de la Helsinki în 2014 sunt fundamentale pentru a menține resursele acestei regiuni arctice. Și vreau să subliniez toate aceste lucruri, voi depune o serie de amendamente care să se refere și la populațiile indigene de care, despre care deja s-a vorbit și în ce privește activitatea de cercetare științifică, deci trebuie să ținem cont de Convenția Internațională care include Europa, Canada, Statele Unite, instrument uh, prin care s-au întreprins o serie de acțiuni uh, care au cuprins și nivelul social, programul Orizont 2020, Uh, prevedea o serie de măsuri pentru aceste zone și e important ca acest program să nu fie afectat așa cum s-a întâmplat recent. Și în încheiere uh, mă mai refer la ceva menționat atât de doamna Nicolae cât și de domnul Valensa și anume că orice activitate care s-ar desfășura în regiunea arctică trebuie să respecte drepturile populațiilor autohtone Sunt uh, multe populații, printre care Inuit, dar nu numai Kipuki și alții, și trebuie să protejăm toate aceste culturi, toate aceste populații autohtone. Sunt comunități care uh, trebuie să se bucure și ele de șanse și de oportunități. Și un uh, semnal pozitiv într-o, să dăm un, un, semnal pozitiv într-o zi așa mai întunecată, să nu pierdem Arctica. Mulțumesc! Indeed. Mulțumesc, da, sunt de acord. E o zi uh, întunecată când ne gândim că a fost ales Trump peste ocean, dar pe scurt vreau să spun doar că trebuie să discutăm uh, ideea asta dacă ar trebui să existe sau nu pescuit comercial în Arctica. M-am deplasat acum câteva luni împreună cu unii colegi în Norvegia și a fost o deplasare fascinantă. Am descoperit Arctica și posibilitatea ca și alte țări pur și simplu să jefuiască părți ale Arcticii, care, după cum s-a menționat aici, sunt atât de importante pentru biodiversitate, ecosisteme și așa mai departe. Mă abțin de 1,5% din Arctica Uh, este protejat, ceea ce este departe de a fi destul și avem datoria, avem responsabilitatea ca o comisie să fim uh, un fel de câini de pază, să fim vigilenți, că să nu se întâmple un astfel de jaf și date, date fiind știrile de asta trebuie să fim încă și mai vigilenți și puternici și uniți. Mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumim, Iad. Uh, Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în legătură cu acest punct, așa că dau cuvântul domnului Lindman din partea Comisiei Europene, dacă este aici. Est-ce que monsieur Lindman est là? Dacă domnul Lindman întreb dacă este în sală. Est-ce que monsieur Lindman est là? Faut écouter monsieur Lindman. Da, domnule Lindman, vă rog, vă rog să fiți atenți. Mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest proiect de aviz pe care îl salutăm. După cum știți, comunicarea despre practică este comună între Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă și se bazează pe o cooperare consolidată între toate serviciile Comisiei din diverse domenii. Deci salutăm uh, faptul că nu avem decât, uh, de, nu avem doar raportul comun de la comisiile ENVI și AFET, ci și avizele, inclusiv uh, cele ale comisiei dumneavoastră. Aș avea poate două puncte de exprimat în legătură cu situația actuală și ce facem noi ca să punem în aplicare aceste politici. Avem un dialog cu populația indigene ca să le implicăm uh, pe cât posibil în dezvoltarea regiunilor și în același timp uh, noi stabilim un, înființăm un forum al uh, actorilor implicați pentru Arctică mm, pentru a pune pe prim plan Eh, actualele politici și diversele surse de finanțare de, din fondurile UE, dar și din partea statelor membre și așa mai departe și ne gândim să organizăm un eh, eveniment la nivel înalt care să, prin ca, care să marcheze înființarea acestui forum eh, în primăvara viitoare, unde doamna vicepreședintele Mogherini și domnul comisar Carmen Uvela ar fi de față, plus miniștrii statelor arctice. Ce, prive, ce privește proiectul de aviz pe care spuneam că îl salutăm, permiteți-mi să fac două comentarii. Unul ar fi că regiunea arctică, după cum o numiți în proiectul de aviz, ar merita o definiție mai clară, pentru că vorbim uh, poate de regiuni diferite când e vorba de pescuit. Pe de o parte, avem Oceanul Arctic Central și pe de altă parte avem regiunile adiacente, unde avem uh, organizații regionale de gestionare pescuitului care deja funcționează. Presupun că ce, vă, ce spune dumneavoastră, spunând prin expresia regiune arctică, uh, înseamnă că vă referiți la ocean, acolo unde încă nu se desfășoară activități de pescuit, însă, oceanul central. Însă, uh, probabil că priviți spre viitor, că pentru moment uh, nu există în oceanul Arctic Central, uh, niciun fel de activitate de uh, pescuit comercial nu este suficientă biomasa și chiar cu schimbările climatice Uh, ar mai fi nevoie de câțiva zeci de ani până când să se desfășoare cu adevărat activitatea de pescuit comercial acolo. Și după cum poate știți, Uniunea Europeană și alte nouă state sau alți noi parteneri, alți nouă parteneri uh, desfășoară negocieri pentru un instrument care ar preîntâmpina pescuitul nereglementat în, acest, în această zonă, ceea ce s-a și propus din 2008 uh, într-o comunicare comună la Arctica și pe această bază vom avea în curând cea de-a treia reuniune a părților interesate în legătură cu acest instrument, care sperăm să aibă caracter obligatoriu, dar poate alte părți nu sunt de aceeași părere. Și sigur că cu acest instrument uh, am avea aceeași abordare ca în, uh, cea în toate organizațiile regionale de gestionare a pescuitului din lume, ca politicile sale să fie aliniate cu uh, PCP-ul reformat și obiectivul de a avea un total sustenabil al capturilor. Și există actualmente zone Uh, economice exclus, exclusive a zonelor de coastă, în zona Spitsbergen, după cum spuneați, este Comisia pentru uh, și în ce privește apelul la Comisie să se asigure că avizul, avizul științific este la dispoziție, sigur, tot ce facem noi se bazează pe avizul avize științifice din, provenite de aceste organizații și orice fel de produse de pescuit provenite din aceste regiuni uh, fac subiectul etichetării uh, programelor de etichetare UE sau internaționale și documentare și certificării privitoare la capturi când sunt importante în UE ca să fim siguri că nu provin din uh, pescuit uh, INN. În ce privește oceanul Arctic Central, sigur că etichetarea se va produce peste încă mulți ani, că vorbim de 5-10 ani până când s-ar putea uh, Uh, înființa acolo o organizație de gestionare. Poate încă ceva în legătură cu Spitsbergen și apelul inclusiv din partea președintelui ca um, Comisia să susțină statele membre atunci când vor avea activități de pescuit. După cum știți, avem uh, o, un avez uh, juridic diferit decât Norvegia și susținem orice fel de stat membru care își uh, reclamă drepturile de a pescui conform uh, tratatului de la Schwitzberger și spunem asta în orice întrevedere cu uh, partenerii noștri norvegieni. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Lindemann, domnul Valensa. Vă mulțumesc pentru aceste explicații. Mă bucur să aud că și la Comisie monitorizați aceste lucruri, pentru că să nu uităm, regiunea arctică este una foarte fragilă, foarte sensibilă. Deci, indiferent ce facem acolo, trebuie să ne asigurăm că facem lucrurile bine, pentru că deja am distrus o mare parte din globul pământesc aceasta este ultima și cea mai pură parte a planetei noastre. Deci, indiferent ce vom face acolo, dacă și atunci când vom începe exploatarea stocurilor de pește de acolo, haideți să ne asigurăm că facem lucrurile bine. Și cred că suntem cu toții de acord. Deci, uh, aștept să continuăm uh, colaborarea pe această linie. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Mulțumim, Iaroslav. Deci termenul de depunere a amendamentelor 14 noiembrie. Vot în comisie pe 5 decembrie. Și vot în comisia de fond 24 ianuarie și vot în plenară în februarie 1. Bun, trecem la punctul numărul 12 acum. E vorba de descărcarea 2015, bugetul, bugetul general al Uniunii Europene, aviz. Deci, ca de obicei, colegii m-au numit uh, raportor pe acest dosar. Deci vă voi face o prezentare și apoi uh, vom avea o schimb de opinie cu Comisia în legătură cu acest dosar. Deci proiectul meu de aviz va fi disponibil destul de rapid în următoarele zile. Voi propune să dăm, acordăm descărcarea comisiei în domeniul uh, cheltuielor sale pentru 2015 în domeniul afacerilor maritime și pescuitul iau notă de acord avizul defavorabil uh, privitor la creditele de uh, plată de 3,8%, totuși uh, în scădere față de 2014 și rată, rată de eroare specifică privitoare la pescuit, ceea ce este important și cer să există un tratament contabil specific, să nu se mai fie fuzionată cu agricultura ca să fie mai multă transparență în domeniul pescuitului, cred că e indispensabil. De altfel, mă bucur să văd că sistemul de control intern al Digii Mare Uh, ne furnizează o asigurare suficientă pentru a gestiona adecvat riscul privitor la legalitatea și caracterul reglementar al operațiunilor. Din vorba de Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Uh, mă felicit că din 12 tranzacții privitoare specific la pescuit auditate de curtea de conturi, nimeni nu, uh, niciuna nu are erori cuantificabile. E regretabil însă că marea majoritate a statelor membre au transmis în programele operaționale privitoare la oceane Uh, le-au transmis foarte târziu, ceea ce a generat uh, întârzieri în punerea în aplicare a fondurilor. Franța e unul din elevii cei mai codași în ce privește Agenția Executivă pentru IMM-uri. Subliniez uh, succesul finalizării 2015 a transferului de atribuții privitoare la uh, oceane uh, uh, și e necesar să veghem uh, ca agenția să aducă un plus de calitate beneficiarilor pentru cele 19 acțiuni uh, conforme fondului. În lumina acestor elemente propun să acordăm descărcarea comisiei. Iată, dragi colegi, ce vreau să spun și acum dau cuvântul colegilor și mare domnului Pepe Blanco. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu unele din reflexiile dumneavoastră și în lumina celor spuse de, de Curtea de Conturi și de, de Digi Mare putem spune că se menține tendența pozitivă a ultimilor ani în ce privește gestiunea financiară, cu o marjă de eroare acumulată care coboară până la 0,74% pentru 2015. De asemenea, vreau să subliniez uh, un aspect negativ, uh, că există rezerve în gestionarea fondului european uh, mai timp și de pescuit 2007-2013 și trebuie să subliniem acest lucru. Considerez că, profitând de acest raport, trebuie să revendic și un mai mare efort în cadrul acordurilor internaționale importante uh, exploatații de pescuit uh, uh, sunt în așteptarea noilor protocoluri și invit raportorului să adauge aceasta în raport și dincolo de chestiunile financiare balanța generală este pozitivă și asta se leagă de implementarea comună PCP cu adoptarea planurilor multianuale uh, trebuie să se facă progrese și în obiectivele de randament maxim uh, sustenabil, uh, descărcări și lupta împotriva pescuitului INN, la fel ca și în ce privește guvernanța globală a oceanului. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Mai sunt și alte comentarii ale colegilor, nu? Atunci dau cuvântul doamnei uh, Corea din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Sau nu vă numiți doamna Corea? Oare de asta nu mi-ați răspuns? Ba nu, eu sunt. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a veni și a discuta descărcarea de gestiune. Salutăm uh, comentariile pozitive ale raportorului și ale domnului Blanco în ceea ce privește tendința pozitivă. Da, rata de eroare cumulată este de 0,74%, un rezultat foarte bun și foarte departe de ceea ce numim pragul de semnificație de 2%. Asta în sine este deja un element foarte pozitiv. Luăm notă de cerere raportorului de a crește transparența modului în care raportăm ratele de eroare pentru politicile care sunt sub responsabilitatea DG Mare. După cum știți, această cerere este adresată mai degrabă curții de conturi decât comisiei, dar salutăm faptul că raportorul sublinează că doar 12 tranzacții au fost auditate de către curte și toate acestea au uh, fost uh, confirmate ca fiind ok. Și o să profit de ocazie pentru a vă oferi ultimele informații referitoare la rezervele pe care le aveam în raportul uh, le-am introdus în raportul anual. După cum știți, avem o rezervă care se acoperă uh, state membre pentru Fondul European de Pescuit. Acestea au dus la întreruperea plăților, ridicându-se undeva la 8 milioane de euro pentru anul 2015 și să vă explic care este contextul. 8 milioane de euro din 900 de milioane de euro plătite deja de DG Mare în 2015 din nou aceste 8 milioane de euro nu sunt pier- bani pierduți, sunt doar plăți întrerupte până când primim informațiile cerute de la statele membre. Și în cele din urmă, domnule președinte, așa cum dumneavoastră v-ați interesat de uh, stadiul de implementare al programelor uh, MFF, după cum știți, toate programele operaționale, 27, au fost adoptate într-adevăr un pic târziu, aveți dreptate, uh, am plătit deja plăți de prefinanțare către toate dintre cele 27 de programe, deci primul lot de plăți a fost trimis autorităților uh, de gestiune. În 2016 am primit primele 5 uh, uh, cereri de plăți um, intermediare, deci implementarea începe pe teren, încet, dar începe. După cum știți, uh, condițiile pentru ca aceasta să fie pusă în aplicare este ca statele membre să-și desemneze autoritățile uh, de gestiune și din, până în acest moment doar 8 state membre au desemnat autoritățile. Deci în momentul de față asta este frâna principală în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a programului a programelor în cadrul MFF. Merci beaucoup. Uh, écoutez... Mulțumesc. Bineînțeles, vă ține cont de comentariile unora și altora, mai ales ale domnului Blanco, pentru că el este cel care tocmai s-a exprimat, însă cred că putem să integrăm toate uh, aceste comentarii, mai ales ținând cont și de avizul Curții de Conturi. Însă există întârziere în punerea aplicare a programelor operaționale în majoritatea statelor și e clar că trebuie să rezolvăm această problemă la nivelul statelor membre pentru ca lucrurile să meargă mai repede. Pescarii acuză Comisia, acuză Europa și Parlamentul, câtă vreme nu aceste foruri sunt responsabile. Cel mai adesea vorbim despre statele membre care nu se mișcă suficient de repede. Deci e necesar să spunem și asta. Cam atât, stimați colegi, în legătură cu acest punct 12, un, plus, un punct tehnic, dar foarte important. Trecem acum mai departe la punctul 13. Descărcarea de gestiune 2015 pentru Agenția Europeană pentru Control Pescuitului este un aviz. Colega noastră, Linia Engstrom, a fost uh, numită raportor uh, pentru acest dosar. Vă reamintesc că acest aviz a fost atribuit uh, Vezlo și apoi uh, lui Linea. Comisia ne va spune cum stăm la acest capitol și apoi vom avea un schimb de opinii. Raportul Curții de Conturi ne-a parvenit pe 17 octombrie. Dau imediat cuvântul uh, domnului Donatella pentru a ne face o prezentare din partea Comisiei înainte să-i dau cuvântul lui Linia Engstrom. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint, pentru că documentul uh, a fost uh, și el uh, scurt și clar. Bugetul agenției a fost de 2.217.000 de euro Uh, acesta a fost schimbat în 2013 pentru că la vremea respectivă nu era vorba să oferim agenției noi sarcini. Curtea de conturi a examinat în mai 2017 conturile agenției pentru 2015 și a conchis că uh, acestea dau o imagine regulată, sinceră și autentică a situației, uh, asta până la 31 decembrie 2015, asta în conformitate cu regulile contabile în vigoare. De asemenea, a considerat că procedurile în vigoare la nivelul agenției uh, îi permit uh, practic să ofere o declarație de asigurare. Curtea de conturi, de asemenea, a identificat anumite îmbunătățiri care trebuiau uh, făcute de către agenție, printre altele punerea la punct a unor standarde de control. Ce pot să vă spun este că agenția a confirmat faptul că această dezvoltare ar putea permite satisfacerea nevoilor sale și că foarte repede vom avea o confirmare a faptului că agenția uh, va uh, îndeplini uh, procedurile necesare pentru a satisface aceste standarde de control intern. Încă câteva cuvinte pentru a vă spune că conturile agenției au fost votate de Consiliul de Administrație Eh, pe 21 iunie 2016, iar Consiliul de Administrație de altfel a felicitat agenția pentru nivelul eh, excelent de execuție bugetară pentru 2015. Este încă un indicator, practic, destul de clar, nu doar a nivelului performanței, ci a, și a capacității eh, agenției de a îndeplini sarcinile care au fost atribuite. Practic, uh, confirmăm uh, viabilitatea conturilor acestei agenții și faptul că descărcarea poate a fi acordată pentru 2015. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Donatela, Dau imediat cuvântul colegii noastre, uh, Linea Engström. I don't have... Mulțumesc. Nu am foarte multe de adăugat. Înțeleg că Reprezentanții agenției nu au putut să fie aici pentru că au niște reduceri bugetare și poate au alte priorități, ceea ce mi se pare complet logic. Dar, așa cum a menționat uh, reprezentantul Comisiei, am să citesc că uh, avizul privind fiabilitatea conturilor se pare uh, că conturile uh, agenției uh, sunt uh, corecte, sunt fiabile pe 31 decembrie 2015. Rezultatele operațiunilor și fluxurilor de numerar s-au încheiat în conformitate cu dispozițiile din regulamentul financiar și regulile de contabilitate care au fost adoptate de către Comisie. În ceea ce privește legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente, uh, Acestea s-au încheiat pe 31 decembrie 2015, sunt uh, legale și um, regulate. În, și eu am să prezint raportul meu în ianuarie 2017, deci deocamdată nu mai am multe de adăugat. Mulțumesc! Intervenție fără microfon, domnule președinte. Muchas gracias. Todo apunta que el cumplimiento de la agencia de... Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că Agenția pentru Controlul Pescuitului um, dă un exemplu de conformitate aici. Am văzut uh, o conformitate de 99%. Agenția pentru controlul pescuitului uh, a uh, ascultat uh, îngrijorările noastre de anul trecut cu privire la lipsa de transparență în ceea ce privește controlele interne și au îmbunătățit uh, procesele. Știm că este una dintre cele mai mici agenții din uh, Uniunea Europeană, însă rolul său este de a pune în aplicare niște aspecte esențiale um, din reforma uh, politicii comune de pescuit, ceea ce este o provocare semnificativă, mai ales uh, dat fiind faptul că finanțele lor au fost înghețate și personalul a fost redus. Deci eu cred că fac o treabă excelentă, exemplară chiar, în lumina circumstanțelor pe care le-am uh, ilustrat. Cred că trebuie să fim ambițioși și să cerem uh, niște creșteri uh, de, în finanțarea și pentru personalul agenției. Mulțumesc! D'autres remarques? Mai sunt și alte comentarii? Nu? Atunci dau din nou uh, cuvântul doamnei Ekstrom dacă dorește să spună ceva nou. Bun. Cred că dânsa ne-a spus deja esențialul. Așadar, vă mulțumesc tuturor. Termenul de înaintare a amendamentelor uh, este... Bueno, examinarea proiectului de aviz în ianuarie se corectează, domnul președinte, în ianuarie 2017. Termenul de înaintare a amendamentelor vom vedea atunci. Trecem la un punct important, punctul 14, care vizează un schimb de opinii cu Comisia privind uh, captura total admisibilă și cotele din Marea Baltică. Regulamentul din iulie 2016 care stabilește cote pentru uh, morun, uh, pentru cod și pentru uh, uh, șprote din Marea uh, Baltică uh, este acum discutat. Am mai discutat acest subiect într-un raport al colegului Valesa. A fost un dosar complicat iar uh, în octombrie 2016 s-au adoptat de către comisia aceste tacuri. Aceste stocuri chiar au o importanță comercială deosebită. Un lucru este foarte clar pentru Parlament că aceste tacuri trebuie, și cote trebuie să respecte planul de gestiune plurianual, mai ales uh, valoarea mortalității, așa cum uh, se definește în anexă însă realitatea pare a fi uh, departe de a fi atât de evidentă pentru mai multe stocuri, printre care uh, codul din Marea Baltică Occidentală. Uh, Consiliul a urmat propunerea Comitetului Științific, care se văza pe niște um, opinii științifice ale ICES. Astăzi însă vom avea un schimb de opinie cu reprezentanții Comisiei în legătură cu acest subiect. Buna punere în aplicare a acestui plan pentru Marea Baltică este o misă fundamentală. Vrem să primim asigurări din partea Consiliului înainte să aprobăm alte planuri care ne așteaptă. Vă reamintesc că Consiliul a fost invitat uh, la dezbaterea noastră din această dimineață, însă mi se pare, și îmi pun ochelarii ca să confirm asta, că ne-a refuzat invitația, păcat. Voi începe prin a adresa deci două întrebări simple Comisiei. Uh, cum a justificat Consiliul decizia sa în legătură cu uh, tacurile și cotele pentru Marea Baltică și care erau argumentele științifice? Și a doua întrebare, tacurile și cotele pentru Marea Baltică respectă cumva uh, planul de gestiune plurianual? Da, acum cuvântul reprezentantului Comisiei este Bernard Fris. E aici sau dânsul a trebuit să fie aici? Da, domnul Fris ar trebui să fie, reprezentată a comisiei, dar având în vedere eficiența cu care lucrează comisia în această dimineață, dânsul uh, va sosi curând, uh, în două-trei minute. Vă solicit așadar să îl așteptăm. Sunteți sigură, spune domnul președinte, că va fi aici în două-trei minute? Da, atunci propun să îl așteptăm uh, comisia. Vă mulțumim pentru uh, înțelegere. Da, uh, îl așteptăm deci pe domnul Fris cu vești noi odată ce va uh, sosi.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 Oui, euh, monsieur, monsieur Bernard Fries étant arrivé. Domnule Bernard Fries, domnul Bernard Fries sosește, îl așteptăm cu nerăbdare, dar oricum uh, avem de tot timp la dispoziție. Ne amintesc ceva ce am spus adineară lucru e clar pentru Parlament, uh, cu totalul capturilor admisibile și cotele pentru Baltică, trebuie să respecte cadrele fixate planurile de gestiune multianuală și mai ales valorile de mortalitate FMS uh, mă scuzați, Y. Mai ales ce privește uh, codul pentru Baltica de vest, Consiliul nu a dat curs propunerilor comisiei care se bazau pe avizul ICES. Fac un rezumat aici și regret din nou, iată, a sosit Bernard Fries, dar regret din nou că Consiliul nu a acceptat invitația noastră. E păcat, pentru că lucrăm încă o decizie. Ar trebui să ne înțelegem între noi, ca actele delegate, dar și nu numai, păcat că ne au sosit. Oricum, am două întrebări uh, pentru comisie. Bernard uh, ascultă bine ce am de spus, și anume, cum justifică Consiliul decizia sa privitoare la atacul și cote pentru Baltică și cu ce argumente științifice, dacă existau, ceea ce m-ar mira. În al doilea rând, atacul și cote pentru Baltica, acestea respectă planurile de gestiune multianuale? Eu cred că nu, dar fine, să auzim răspunsul. Așadar, dau răspunsul lui Bernard Fris. Mă scuze, dau cuvântul lui Bernard Fris pentru a asculta răspunsul. Bonjour et merci. Bună dimineața, mulțumesc uh, și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Acum în limba engleză. Am uh, cercat măcar să trec prin uh, procesul de securitate uh, cât mai repede am putut, ceea ce a însemnat că a trebuit să mă dezbrac pe jumătate ca să pot intra. Devin deja un expert. Vă mulțumesc pentru întrebări. Dacă le înțeleg bine, acestea sunt. De ce Consiliul, să mă rog, a, fol- a folosit Consiliul uh, dovezi științifice și dacă s-a limitat în parametrii uh, planului de gestiune care a fost adoptat recent, pe care l-am discutat aici și pe care Parlamentul și Consiliul l-au adoptat uh, acum nu mult timp. Da, într-adevăr, e corect. Uh, Consiliul nu a urmat propunerea Comisiei. De fapt, foarte adesea se întâmplă acest lucru. Consiliul nu urmează întotdeauna propunerile comisiei. Pentru că cred că întrebarea a fost pusă referitoare la un anumit stoc și anume al codului uh, din vestul Mării Baltice. Poate pot să vă fac o imagine de ansamblu întâi a deciziilor luate de Consiliu la această întâlnire de la începutul lui octombrie. De fapt, Consiliul a urmat, a dat curs uh, majorității propunerilor Comisiei. Chiar a mers mai departe în ambele direcții, uh, pe unele propuneri, unele cote uh, unde propunerea Comisiei prevedea creșteri, nu au fost crescute și în două cazuri sau în trei cazuri unde Comisia a propus reduceri, Consiliul nu a urmat această Uh, propunere, cu toate că a făcut uh, aceste reduceri. Chiar dacă ele merg pe uh, regulamente și pe dovezi științifice. Deci dacă ne uităm la cele aproximativ 10 um, stocuri pentru care s-au decis cote, deciziile Consiliului au fost aproape în totalitate Um, con, conformitate cu uh, avizul uh, ICES. Singurul stop unde um, avizul precauționar al uh, ICES a fost, n-a fost luat în considerare, a fost um, pentru codul din vestul Mării Baltice, unde dovezile științifice s-au bazat pe uh, o mare incertitudine, de fapt, pentru că nu erau suficiente date disponibile, de aceea eh, era o abordare eh, precaută, un aviz eh, precaut. Aici s-a dat o cifră analitică, una estimativă, atunci când nu care se calculează după metodologie atunci când nu sunt date suficiente. Aici era vorba de o reducere a cotelor de minus 25% o reducere cu, aceeași, cu același procent uh, în al treilea an consecutiv, deci una semnificativă. Um, credem în continuare că biomasa stocului este stabilă și chiar a crescut în ultimii ani. Acum, deci asta aici era vorba de uh, codul uh, estic, deci din partea estică a Mării Baltice. Și acum revenind la codul din partea vestică, propunerea Comisiei era de o reducere de 88% a cotelor. În cele din urmă, Consiliul a adoptat o reducere a cotei comerciale de 56% și, în plus, o limitare a pescuitului recreativ pentru prima dată a fixat o limită zilnică de captură de 5 uh, pești a adoptat de asemenea o fereastră în care nu e voie să se pescuiască deloc, care a fost crescută față de uh, fereastra uh, precedentă. A adoptat de asemenea o limitare specială peste cea uh, generală pentru capturile recreative în această zonă. Deci sunt două luni în care nu e, vorb- nu e voie să se practice pescuit comercial deloc și pescuit uh, recreațional doar uh, um, într-o manieră foarte redusă, reducându-se astfel uh, mortalitatea de la nivelul de 0,4 la un nivel de 0,215 conform calculelor noastre. E bine, dacă corespunde acest lucru avizului științific? Noi credem că da, pentru că dacă vă uitați la um, informațiile ICES, sunt tot felul de opțiuni de, în ceea ce privește capturile. ICES ne-a spus că totul trebuie făcut, tot ce se poate, trebuie făcut astfel încât stocurile să se refacă. Pentru că e, o, e vorba de un stoc care e în dificultate, pentru că a fost obiectul pescuitului excesiv mai mulți ani de zile. Uh, și, deci, credem că este o reducere semnificativă a presiunii de pescuit, care va fi un pas important în vederea refacerii stocului. Bio, biomasa va fi deasupra limit, valorii limită până în 2018, deci peste un pic mai mult de un an. Considerăm că acest lucru respectă și planul de gestiune, pentru că în articolul 5 al acestuia, Consiliul este obligat să respecte două elemente, în esență. Să rămână sub valoarea FMSY, deci cel puțin valoarea punctuală, nu interval aici mă refer, și să adopte măsuri uh, ulterioare necesare, măsuri suplimentare pentru a permite refacerea stocului. Și a făcut acest lucru prin limitarea pescuitului recreativ, de exemplu, prin faptul că a introdus uh, o uh, perioadă în care nu se poate pescui, ceea ce a făcut. Deci e un pachet de măsuri care uh, e, de fapt, fără precedent uh, în experiența mea. N-am văzut uh, o reducere atât de severă a posibilităților de pescuit, care este justificată, este necesară și care, spunem noi, respectă și planul de gestiune și și avizul științific. Sigur că uh, Uh, asta e o chestiune complicată, așa cum a spus și Donald Trump în uh, discursul uh, său. Sigur că pot să intru în detaliile de calcul ale acestor chestiuni. Sunt complicate, sunt diverse elemente care intră în calcul aici. Există un amestec de pescuit comercial și pescuit recreativ, deci trebuie luate ambele în considerare. Și apoi cota care a fost fixată de către Consiliu este una care acoperă nu doar uh, uh stocul de cod vestic, ci și o componentă a stocului de cod estic, care uh, face obiectul unor parametri uh, diferiți. Deci e o combinație aici. Uh, se adună și cantități din codul vestic, unde se pescăște mult mai puțin, și costul estic, care este pescuit în aceeași zonă. Deci, uh, cu plăcere intru în detalii. Dacă doriți, noi petrecem foarte mult timp și uh, cheltuim multă energie uh, și am ajuns la acest rezultat. Suntem mulțumiți, este un rezultat bun și cu plăcere vă, vi le explic în, în și mai multe detalii. Mulțumesc! Oui, ça répond pas à mes questions. Enfin, bon, euh... Mulțumesc! Bun, ați răspuns multor întrebări. Acum voi da cuvântul colegilor care poate să repete întrebările pe care le-am auzit, pe care le-am pus eu, poate le vei auzi mai bune, mai bine. Totuși e vorba de respectarea planului de gestionare multianuale. Dacă le facem, trebuie să fie și respectate, dacă nu are rost. Dau cuvântul domnului Iaroslav Valesa, care s-a ocupat de acest plan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Fris, pentru prezentare. Înainte să încep, vreau să îmi subliniez dezamăgirea uh, pentru faptul că nu e prezent Consiliul aici. Se pare că am intrat așa într-un conflict. Uh. Avem nevoie de niște răspunsuri. Asta e, despre asta e vorba. Eu am fost uh, contactat de diverse ONG-uri, de părți interesate și eu cred că au niște îngrijorări justificate referitoare la noile tacuri adoptate de către Consiliu și faptul că avizele științifice nu au fost folosite de către Consiliu, nu au fost publicate. Asta e o problemă. Așadar, judecând rezultatele și situația acestor negocieri, sunt niște îngrijorări. Avem nevoie de avizele științifice, aceste negocieri trebuie să fie transparente, să fie disponibile publicului, astfel încât să se um, înlăture toate îndoielile care există acum. Însă, bazându-mă pe ce mi-au spus ONG-urile și părțile interesate, au, am trei întrebări pentru dumneavoastră. Ați încercat într-o oarecare măsură să răspundeți la acestea, dar uh, o să le adresez încă o dată. Deci vă rog, domnule Fris, să aveți răbdare și să fiți indulgent. E, sunt chestiuni importante. Prima se referă la mortalitatea totală uh, a uh, codului vestic, conform evaluării comisiei, care este uh, mortalitatea combinată a sectoarelor comercial și recreativ pentru codul vestic în 2017 și cum anume va reflecta mortalitatea um, asupra obiectivelor de a reface stocurile um, deasupra celor uh, deasupra stocului necesar care să producă o producție maximă durabilă. Uh, apoi, în ceea ce privește tacurile pentru cod, uh, harta explică normele și în articolul 4,7 se spune că oportunitățile de pescuit trebuie să fie fixate în așa fel încât să se asigure că mai puțin de 5% este probabilitatea ca stocurile să, ca, să scadă sub nivelul B-lim. Puteți explicați cum mortalitatea peștilor care rezultă din tacurile uh, adoptate respectă um, aceste două cerințe. Apoi, abordarea bazată pe precauție pentru codul estic a ICES. Aici, ICES își incorporează, de fapt, această abordare bazată pe precauție în avizul său deci cum se poate ca atacurile adoptate la nivel politic pentru codul estic din Marea Baltică um, depășesc avizul ICES? Și spun că acest lucru merge totuși pe abordarea bazată pe precauție. Um, considerați că avizul ICES este prea precaut? Acestea sunt cele trei întrebări care uh, Uh, pe care le-am tot primit în, pe adrese de e-mail. Uh, vă rog, dacă puteți să dați răspunsuri foarte specifice, dacă puteți să răspundeți chiar acum, e foarte bine. Dacă nu, atunci poate puteți să-mi trimiteți un e-mail și să-mi explicați uh, în detaliu. Merci, Monsieur Valeza. Linea Engström. Mulțumesc, doamna Engström. Chair, and thank you, Commission, for, for taking the floor. Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc, domnule reprezentant al Comisiei. Vreau și eu să subliniez uh, mesajul care a fost uh, transmis deja de colegii mei. Acest lucru este important pentru noi, e un subiect important. E important ca planul de gestiune pentru Baltică să fie respectat și că deciziile pe care le luăm în comun sunt puse în aplicare atunci când Consiliul fixează cote în uh, partea superioară a plafonului, noi am avut un plan de gestiune foarte clar um, și se spunea acolo că trebuie să primim o justificare detaliată. Nu cred că e prea greu de făcut acest lucru. ICES ne-a uh, pus la dispoziție avizul științific, acum avem nevoie de o justificare detaliată a Consiliului în care să ne explice de ce se folosesc uh, aceste limite superioare? Mai am și o altă întrebare și vreau să subliniez și eu mesajul că sunt uh, dezamăgită că nu există reprezentanța ai Consiliului astăzi aici. Acest lucru nu este promițător pentru negocierile viitoare referitoare la planurile de gestiune. Dar poate că mai este și o altă chestiune care se leagă de fixarea atacurilor în Baltică. Avem o negociere cu Rusia în același timp. Cum va fi afectată aceasta de noile atacuri? Mulțumesc! Merci, Linea. Richard, Richard Corbett. Mulțumesc, Linea. Richard Corbett. This decision has... Mulțumesc. Această decizie a cauzat foarte multă îngrijorare și dacă Consiliul insistă să ia decizii de natură executivă, de fapt, atunci ar trebui să fie aici uh, ca să dea socotele pentru aceste decizii. Dacă nu, ar trebui să lasă deciziile executive la latitudinea comisiei, care măcar uh, uh, ne dă socoteală. Vreau să întreb cât de viguros și-a apărat comisia propunerea inițială și dacă a luat opțiuni, în considerare opțiunea de a-și retrage uh, Uh, propunerea. Dar se pare că Comisia, de fapt, uh, apără decizia Consiliului, uh, cel puțin consideră că este în conformitate cu avizul științific al ICES. Dar, la cea de-a doua întrebare, această decizie respectă planul multianual? În mod clar, dacă nu respectă planul multianual, ea poate fi contestată juridic. Nu e obligația juridică să respecti planul multianual de gestionare pentru Marea Baltică și dacă nu o face, atunci, clar, poate fi acționată, întrebarea este, poate fi acționată în instanță? Poate fi contestată în instanță? Merci, Richard. Peter Van Dalen. Mulțumesc, Richard. Peter Van Dalen. Domnule președinte, acestea sunt uh, chestiuni uh, uimitoare. Văd că Consiliul și Comisia au cifre de 80 sau 90%. Apoi Consiliul spune că doar 65% este suficient. Deci e puțin surprinzător că după aceea vine Comisia și spune, da, nouă ne convine cifra asta. N-am fost cel mai bun uh, expert în domeniul pescuitului, însă cred că e o mare diferență între 65% și 90%. Ascult ce are de zis Comisia și înțeleg că se bucură de această cifră și că sunt de acord cu ea. Comisia spune, da, există măsuri suplimentare care mai trebuie luate, după care uh, Eventual am putea avea o interdicție temporară pentru anumite specii, însă eu nu înțeleg, uh, domnule președinte, vreau să mi se explice foarte clar cum o cifră de 90% și o diferență între 65% și 90% poate fi acceptată de, uh, comisia, de comisie. Nu o să înțeleg asta. În al doilea rând, s-a mai menționat un aspect aici, și anume că vorbim despre două tipuri de cod, codul uh, occidental și codul uh, oriental din Marea uh, Baltică. Aș vrea să întreb Comisia, puteți face o clară diferență între cele două specii de pește? E posibil în acest context să faceți o astfel de distinție între aceste două tipuri de pește? Dacă da, cum se va proceda și apoi, în al treilea rând, domnule președinte, sigur, mai avem uh, uh, de lucrat. Consiliul face progrese în legătură cu poziția sa, încearcă să împingă lucrurile cât se poate de departe în față de ceea ce am hotărât noi. Așadar, noi trebuie să ne gândim ce vom face în relația cu Consiliul. Poate că trebuie să existe anumite proceduri uh, juridice sau poate prea devreme să sugerăm asta, însă uh, cred că cel puțin uh, trebuie să avem anumite întâlniri sau să primim vreo scrisoare. După care să ne gândim dacă trebuie să avem aceste proceduri juridice uh, de fapt, există aici două întrebări pentru comisie. Cum uh, puteți spune că 90% și 65% sunt unul și același lucru? Și apoi, uh, cum puteți face clar distinția între cele două tipuri de cod? Doamnă Cun. Da, clar, este o situație foarte dificilă. Iar în Marea Baltică există um, acest plan de gestiune multianual și um, nu poți oferi informații pentru orice situație și nu poți acoperi absolut tot într-un model matematic pentru a calcula uh, precis care um, va fi stocul, cum va arăta el, cum se va schimba. Iar oamenii de știință au spus că ei nu s-au mai confruntat cu o astfel de situație. N-au uh, văzut să existe lipsuri pentru un an întreg, cum este anul 2016. Apoi, gestionarea situației. E bine, ne vin multe e mail din partea actorilor interesați, ne parvin e mail și din partea ONG-urilor. Noi le tot primim. Dumneavoastră ați primit Uh, e mail din partea sectorului, ați primit uh, e mail din partea uh, pescărilor care lucrează pe teren și care um, um, se bazează exclusiv pe acest pește. Um, nu v-ați gândit că poate acest nivel al cotelor practic este o interdicție a capturilor? practic se opresc vânzările directe pentru pescările mici. Câte vreme ideea era ca ei să păstreze controlul asupra acestor uh, activități comerciale, însă dacă ei nu mai pot să prindă pește din aceste surse, vor căuta altele noi. Deci, ce ați făcut uh, pentru a asigura disponibilitatea resurselor? Rușii au niște planuri foarte bune uh, pot să devină ei noi furnizori, iar noi nu vom mai avea uh, nicio șansă să reintrăm în joc. Odată ce ți-ai pierdut clienții, odată ce uh, îți vezi uh, supus uh, riscului existența, e foarte greu să mai uh, schimbi direcția. Deci sunt toate aceste aspecte economice uh, și sunt chestiuni care se reflectă asupra vieții economice. Nu putem calcula același lucru în feluri diferite. Deci, uh, ceea ce am putea vedea ar fi o extindere a acestei reduceri a cotelor pentru câțiva ani. E ceva ce ar trebui poate să acceptăm pentru a ne asigura că stocurile se pot reface. Acesta este de altfel și obiectivul nostru pentru 2020. Uh, SMY, adică randamentul maxim durabil, este ceea ce vrem să ne obținem. Putem să includem apoi și pescuitul recreațional, pescuitul sportiv, dar apoi, dacă ne gândim puțin la cod și la implicarea sa în toate aceste scheme, trebuie să mai reflectăm. Dacă avem 5 uh, pești uh, cu o dimensiune de referință între 15 și 20 de centimetri și dacă sunt 10 persoane pe um, um, o barcă, asta înseamnă 50 de uh, bucăți de cod, care pot să însemne 50 de kilograme, 70 sau 100. De aceea trebuie să găsim o soluție echilibrată. Eu nu vreau să judec uh, totalmente comisia și să spun că a eșuat aici. și că acest uh, plan uh, va fi implementat. E ceva ce nu mai avem pe ordinea de zi, trebuie să mai ajungem la compromisuri și toate acestea trebuie să poată fi justificate și explicate. Acesta este aspectul cheie aici. Mm, aceste cote care uh, lipsesc dacă e să le susținem prin uh, cadrul financiar multianual, atunci am asistat la o reducere de 60-65%. Eu cred că acest punct este foarte important. E ceva ce va fi esențial atunci când vom vorbi despre echilibrarea problemelor socioeconomice. Narodos eu aș dori să mă refer la câteva dintre aspectele menționate și de domnul Cun. Dacă nu mai avem pești, atunci pescarii și companiile de pescuit nu vor mai putea captura nimic. Deci, mai întâi, obiectivul trebuie să fie acela de a ne asigura că avem stocurile corecte. Dacă sau nu vom reuși să recuperăm stocurile de pește până în 2020, E bine, trebuie să avem uh, încredere în comitetul științific, ori dacă ei fac recomandări și propuneri, trebuie să încercăm să le urmăm. Trebuie să spun că nu consider că e o dezamăgire faptul că Consiliul nu este aici. Eu cred că, de fapt, um, avem de-a face cu o situație șocantă. Eu sunt absolut revoltată pentru că uh, Consiliul trebuie să știe că noi suntem ocupați exact cu această chestiune. Ar fi fost politicos din partea lor să vină. Eu una n-am, dorit azi, n-am dormit azi noapte pentru că m-am uitat la televizor. Uh, aș putea fi politicoasă și mai prietenoasă acum, dar sincer nu reușesc. Consiliul se poartă într-un fel uh, inacceptabil în relația cu noi. Eu uh, una nu voi tolera o astfel de abordare. Iar acum, domnule Fris, am o întrebare pentru dumneavoastră am acoperit pentru prima dată pescarii. În trecut, ei uh, au pescuit uh, fără să fie acoperiți. Aș vrea să știu acum de la dumneavoastră despre ce cantități uh, vorbim, care sunt cantitățile care vor fi puse la dispoziție. Avem o diferență între 65 și 88%. Uh, sper că așa stau lucrurile. Și aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă Consiliul a discutat și asta cum intenționează să verifice pescuitul sportiv? Noi ar trebui să ne putem baza pe uh, faptul că o persoană uh, pescuiește doar 5 bucăți de cod și nu mai mult. De altfel, în prezentarea dumneavoastră a spus că acești pescari uh, vor trebui să se oprească pentru o perioadă de două luni. Eu am interpretat lucrurile diferit. Eu am interpretat lucrurile în felul următor. Ei vor putea să prindă fiecare câte 5 pești în vremurile obișnuite, normale, și apoi vor putea să prindă 3 în perioada Uh, de uh, pauză. Deci uh, nu vor trebui să se oprească de tot. Ori eu am probleme în a înțelege asta. Sigur că faceți o treabă bună, îmi imaginez că ați calculat totul, dar mi-aș dori să puteți să ne explicați în mare detaliu toate aceste lucruri și nouă. Mulțumim, Urike. Spuneam la început că și eu sunt scandalizat de faptul că Consiliul nu a acceptat invitația noastră. Aș dori să dau uh, acum cuvântul lui Bernard Fris pentru ca dânsul să încearcă, încerce să răspundă la întrebările dumneavoastră multiple. Mulțumesc. Uh, voi trece una câte una prin întrebări. Prima întrebare a domnului Valesa a fost uh, care este mortalitatea combinată pentru acești pești din Marea Baltică în 2016. Deci după care noastră este 0,215 adică sub, sub uh, limitele de 0,26 um, stabilite prin planul de gestiune. Apoi ne-ați uh, întrebat cum se reflectă asta asupra obiectivelor planului multianual. Ei bine, noi credem că totul este compatibil cu obiectivul de a aduce stocul peste limita uh, pentru peste valoarea limită și asta cât de repede. Ne-ați întrebat uh, de abordarea precaută și articolul 47 din planul de acțiune. Deci acea probabilitate de 5% ca stocul să cadă sub uh, valoarea limită. Uh, noi nu ne integrăm însă în această logică pentru că stocul deja se află sub valoarea limită și asta s-a întâmplat deja uh, de câțiva ani încoace. Deci cota care a fost stabilită și măsurile care au fost luate și care mai trebuie luate nu sunt acelea de a împreveni uh, situația în care stocul cade sub valoarea limită, ci care pot să ducă stocul cât se poate de repede din nou peste valoarea limită. Acesta e obiectivul articolului 5 din planul de gestiune. E un articol pe care de altfel l-am discutat în detaliu și uh, în răspunsul la între întrebări voi reveni la acest articol. Apoi ne-ați întrebat în legătură cu rolul consultativ. Articolul 5.2 uh, din planul de gestiune stipulează că oportunitățile de pescuit pentru stocurile vizate vor fi fixate la un uh, nivel care se ia în calcul mortalitatea existentă, care trebuie redusă sub uh, limitele stabilite prin anexe, ținând cont de uh, uh, biomasa accesibilă acestui stoc. Asta înseamnă să uh, trecem sub uh, valoarea mortalității și, repet, am redus foarte mult această valoare valoarea limită este 0,26, ori noi ne aflăm la 0,215. Ori asta ține cont, practic, de uh, reducerea biomasei acestui stoc. Și avem o estimare că vom ajunge peste limită din nou până în 2018. Ne-ați întrebat în legătură cu uh, uh stocul de cod din uh, estul Mării Baltice. Noi nu credem că uh, avizul uh, Comitetului Științific este uh, foarte precaut sau prea precaut. Se pare că situația este destul de severă în baza uh, datelor științifice. Am avut mari probleme în a discuta însă cu Comitetul Științific în legătură cu acest aviz. Uh, președintele acestui comitet, care este de altfel un om de știință, uh, a fost foarte ferm, dar comitetul a fost uh, gata să admită faptul că abordarea lor standard ar putea fi uh, pusă sub întrebări atunci când biomasa crește an după an. Deci, uh, e adevărat, cotele se aliniază abordării precaute. Firește, însă trebuie să înțelegeți că aceasta este o, gestie, o decizie și de uh, management, nu doar o decizie luată uh, atunci când nu sunt suficiente uh, date. Până la urmă, managerii sunt cei care trebuie să își asumă responsabilitatea, ori ei exact asta au făcut. Ați menționat că multe ONG-uri au fost foarte vocale în legătură cu acest aspect. Înțeleg că așa stau lucrurile, dar cred că multe dintre ONG-uri chiar nu înțeleg uh, în totalitate calculele pe care le-am făcut uh, noi sau pe care le-a făcut Consiliul. Sunt uh, gata să vi le explic. Ați spus uh, că avizul nu este public, că nu este corect. Nu, avizul este public, îl am, îl pot oferi dumneavoastră sau oricui dorește să-l consulte. Orice îmi dorește să-l obțină de la noi și am primit uh, solicitări scrise în acest sens, pot să vadă exact că uh, acest aviz nu există niciun secret, putem fi aici foarte transparenți. Nimic nu vă este ascuns. Doamna Ekström, a spus că Consiliul stabilește niște cote în uh, zona superioară a plafonului și când face asta ar trebui, după părerea dumneavoastră, să ofere o justificare. E adevărat că Consiliul, uh, într-o anumită situație, a stabilit uh, o cotă în acest nivel superior, dar nu în legătură cu stocul la care se referea domnul Valesa, ci la un stoc care se află în estul uh, Mării Baltice, aproape de Riga, este vorba de o specie de hering. Uh, atunci Consiliul trebuie să își numească prin regulament motivele. A făcut acest lucru și eu am textul în față. Ori asta, credem noi, uh, respectă obligațiile juridice, dar ca să fim foarte clari, tot interesul asta se concentrează în această dezbatere pe stocurile de cod, dar aici uh, Consiliul nu a ajuns la limitele superioare, nu a ajuns nici măcar la valoarea de referință, ci s-a aflat sub această valoare. Deci trebuie să fim foarte clar în legătură cu asta. Această decizie m-ați întrebat dacă nu cumva afectează relațiile cu Rusia. Tot ce pot să spun este că pentru acele stocuri de pescuit unde știm uh, că au interes rușii, stocuri pe care le pescuiesc, deși știm că rușii pot să pescuiască doar în spațiile lor economice exclusive, uh, într-o parte a estului Mării Baltice, e bine, noi acolo fixăm uh, cote care se află sub uh, uh, cotele care ar trebui să existe, pentru că știm că o parte din stoc este pescuit de Rusia. Dacă mai aveți și alte idei legate de Rusia, sunt gata să detaliez la acest aspect mai târziu. Domnule Corbett, ne-ați întrebat cât de viguros și-a apărat Comisia propunerea și dacă considerăm că respectă planul anual de gestiune sau dacă considerăm că am putea aduce în justiție, în fața curții, această decizie a Consiliului. Pot să vă spun că am făcut eforturi extraordinare și am muncit mult uh, înainte de a lua această decizie. Am pregătit totul luni de zile. Ne-am consultat uh, enorm. Și deși nu toată lumea face asta, noi am vorbit chiar și cu oamenii de pe teren, de la fața locului. Pentru că ne-am confruntat cu o situație în care uh, viețile oamenilor, slujbele lor, familiile pescarilor, comunitățile lor sunt de fapt miza. Am analizat lucrurile din foarte multe unghiuri și am încercat să clarificăm situația diverselor părți uh, implicate, axându-ne pe aspectele delicate. Am avut negocieri foarte deschise, dar dificile în uh, Consiliu. Și suntem destul de mulțumiți de faptul că am obținut rezultatul uh, care credem noi se aliniază planului de gestiune. Eu n-aș fi exclus deloc situația în care Comisia ar fi putut să aducă în justiție decizia uh, Consiliului, dar uh, până la urmă nu așa au stat uh, lucrurile. Comisarul meu cu siguranță nu uh, a putut să fie de acord cu o decizie care nu ar fi putut respecta planul uh, multianual de gestiune. Uh, Însă, așa cum uh, arată lucrurile, nu credem că temeiul juridic a fost periclitat, prin urmare continuăm așa. Domnule Van Dalen, m-ați întrebat uh, cum o cifră de 90% poate să ajungă la 65%. E bine, ceea ce facem și trebuie să facem, ce suntem obligați să facem în conformitate cu planul de gestiune și ținând cont de știință, este să gestionăm mortalitatea uh, peștilor, această presiune. Și aici se înconde mai mulți factori. O reducere cu 65% a contelor comerciale, o reducere pentru prima dată uh, a pescuitului sportiv, uh, o închidere a unor pescării, o reducere a pescuitului sportiv pentru anumite perioade, cum spunea și doamna Rudos, și toate acestea împreună ajung la mortalitate suficientă, care credem noi se aliniază atât nevoi de a redresa stocurile, cât și nevoi de a respecta dispozițiile planului de gestiune. Cum putem uh, face distinție între codul uh, de vest și din Baltică? Lumea științei ne dă parametri care un număr de multiplicatori uh, cheie, spune că pentru fiecare pește care ține de stocul de vest, uh, pe care pescuiește în zona aceea, pescuiește uh, o anumită calitate de, din stocul de est, din această zonă de parametri. Ne dăduie să calculăm dacă avem o cotă justificabilă pentru stocul vestic, cât, uh, cât se pești din est poți adăuga pentru a ajunge la cota de bază. How that is done biologic, întrebare fără microfon. Puteți explica în detaliu dacă doriți. E important. Din punct de vedere biologic vă pot da referințe la articole științifice sau la vize științifice. E vorba de a examina caracterele specifice biologice ale diverselor specii oamenii de știință pot acum face distinția între un pește care aparține unui stoc uh, și unul aparține, care aparține altui stoc, examinând exact, anumite caracteristici ale peștelui, inclusiv uh, oasele, brahile peștelui. Dar, în fine, dacă doriți detalii, vi le vom comunica. Domnule Cun, ați menționat atacurile și impactul asupra profitului realizat de pescari. Sigur, la fel ca în nordul Franței, la fel ca unele părți ale Spaniei. E un domeniu în care multe exploatații mici de pescuit și mulți uh, pescari uh, care practică pescuit artizanal depind de aceste resurse și sunt uh, companii unipersonale cu o barcă care realizează toată activitatea de pescuit și o mare parte a veniturilor provine din acest stoc de pește și mm, am redus cotele destul de semnificativ și vor trebui să nu se mai bazeze pe asta da, am avut o dezbatere foarte constructivă cu unele state membre îngrijorate, să vedem cum putem mobiliza o susținere europeană, că dacă Europa adoptă decizii dure, ceea ce a făcut, atunci e și important ca Europa să dea dovadă de solidaritate. E corect. Când uh, ți se cere să reduci uh, cotele mai mulți ani, uh, dacă, va așa, dacă se va și întâmpla așa ceva, încă nu știm dar după cum a spus, nu s-a așteptat. Nu s-a așteptat nimeni ca în 2016 să dispară puieții la uh, o anumită specie și dacă s-ar mai întâmpla, probabil că vor fi luate alte măsuri severe. Nu putem exclude o astfel de uh, situație dificil de prezis, dar măcar am făcut uh, ceea ce era responsabil de făcut. Doamna Rodust, m-ați întrebat dacă diferența între 88% și 56% e diferența uh, provenită din pescuitul recreațional. Nu, reducerea e de aproximativ 1000 de tone pentru pescuitul recreațional. Nu uh, e un volum care să realizeze diferența între propunerea comisiei și decizia Consiliului. E adevărat, Comisia, în propunerea sa, și-a dorit uh, o mortalitate încă și mai scăzută, dar e adevărat și că, de fapt, Consiliul, prin decizia sa, a adoptat o mortalitate care, credem noi, rămâne în parametrii planului de gestionare. Ați întrebat cum putem uh, controla pescuitul recreațional. Uh, majoritatea acestei activități e făcută de oameni care pescuiesc uh, cu barcă, cu vâsle sau cu motor. Am credere că compatrioții mei, mai ales din Germania, că e vorba doar de, e vorba mare de Germania, compatrioții mei vor putea controla această activitate și autoritățile de acolo fac treabă bună în a controla această activitate de pescuit recreațional. legătură trebuie conștientizarea acestei probleme, da, cred că s-a produs în regiune. Și apoi, ultima întrebare, dar deja am răspuns parțial, dacă există un moratoriu complet pentru uh, pescarii care practică pescuit recreațional, nu, încă nu, însă în februarie-martie se reduce uh, cota la 3 pești pe zi. Și în final, domnule președinte, pentru a reveni la întrebările noastre principale, ca să spun lucrurilor pe nume, uh, dacă regimul uh, respectă avizul științific, noi credem că răspunsul este da. A doua întrebare, dacă respectă planul de, planul de gestionare, noi credem că răspunsul este da, din nou. Și vă mulțumesc. Merci beaucoup, M. Fries. Mulțumesc, domnule Fries. Bun, se pare că mm, na, avem, analizele noastre diferă în legătură cu aplicarea planului de gestionare. Sau, mă rog, nu avem cel puțin nu avem aceeași viziune. Deci ar fi bine să încercăm să ajungem la același nivel, să nu mai avem uh, puncte de vedere atât de uh, îndepărtate. Bun, uh, sigur, eu înțeleg că e, nu e ușor să explicați lucruri dificil de explicat, că asta o să încercați să faceți, dar oricum, repet, nu suntem de acord cu analiza dumneavoastră și nu suntem oameni de știință, de altfel, dar nici dumneavoastră, de altfel. Nu cred că suntem uh, oameni de știință, suntem aleși. Și trebuie să luăm decizii și să alegem facem alegeri. Deci, uh, din nou, ați oferit răspunsuri, sigur, interesante. Dar uh, pe mine nu mă satisfac. Și voi face excepție de la uzanțe și voi da cuvântul uh, câteva clipe, că mi-a cerut-o. Voi, face, voi da cuvântul raportorului domnului Valensa. Mulțumesc, domnule președinte răspuns recunoscător. Mă uit pe contul meu uh, Twitter și am primit uh, întrebări din partea actorilor implicați. Interesați, e vorba de herringul din Golful Riga. Mi-ați, uh, mi spus că aveți toate datele științifice și veți, ne veți furniza informații, deci întrebarea ar fi puteți explica situația când a stabilit uh, limita superioară utilizând uh, dinamica intraspeciilor ca o justificare? Se, și mi se spune că nu are sens să creștem exploatarea stocului pentru a-l proteja. Nu știu dacă ne-ați putea oferi explicație rapidă. The stakeholders after answer sunt întrebat pe, pe internet. Mulțumesc, domnule președinte, că mi ați dat cuvântul. Bernard, Președintele, dacă pot să fiu un răspuns, Bernard, mulțumesc. Răspunsul, da, într-adevăr, după cum spuneați, aici chestiunea este așa numită interacțiune intraspecii și dacă acesta este o amenințare adresa stocului. Logic ar fi mă rog, după cum spuneați, pe cuvânt nici eu nu sunt om de știință, dar încerc să fac un rezumat simplu, că e, sunt prea mulți pescari, prea puțin spațiu și e prea aspră concurența pentru hrană. Și atunci uh, nu sunt suficienți pești. Sunt pești prea mici, nu sunt viabili și atunci nici stocul nu este destul de viabil și uh, sustenabil dacă nu există o cantitate Uh, prin care să, să, să ne putem asigura că pescarii au suficient spațiu. Avem și un aviz științific, există uh, în dosar și poate fi pus la dispoziția celor interesați. Cinstit vorbind, uh, m-am concentrat asupra întrebării dificile a curții, dar trebuie să-l găsesc acum, dar nu înseamnă că nu-l am și nu vi-l pot pune la dispoziție, dacă doriți. Merci, uh, Monsieur Fris. Președintele, mulțumesc, domnule Fris. Mulțumesc, Berna. Da, e adevărat că și eu am multe întrebări care vin pe contul Twitter, dar nu o să vi le pun acum, că ar fi prea de tot. Dar oricum, vă confirm din nou că, după cum spuneam, nu suntem de acord cu analiza dumneavoastră, vom avea ocazia să mai vorbim uh, în legătură cu punerea aplicarea acestui plan de gestiune, că dacă începem uh, prost uh, cu Baltica, ce se va întâmpla cu celelalte mări? Deci trebuie să fie foarte vigilenți și absența Consiliului ne spune că e jenat de acest dosar, că dacă nu ar, ar, fi, fost, ar fi venit, dacă le-ar fi convenit lucrurile. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc comisiei. Deci uh, am încheiat ordinea de zi de această dimineață. Vă propun, așteptați, așteptați, că mai avem timp la dispoziție, vă propun să facem câțiva pași înainte. Doamna Linea Engström, dacă e de acord, să ne prezinte ce s-a întâmplat în deplasarea din Thailanda. Că așa facem uh, înainte în legătură cu programul de după amiază. Ați fost în Thailanda săptămâna trecută și atunci, doamnă Ector, dacă doriți să las cu... Da, mulțumesc, Ala, pentru că îmi dați cuvântul. Foarte pe scurt, deci, fost o delegație foarte activă și am, am fost interesat să obținem cât mai multe informații. Thailanda, după cum știți, a început o procedură de uh, cartonaj galben conform regulamentului INN și ca urmare ne a deplasat acolo să vedem ce îmbunătățiri au luat autoritățile, au adoptat autoritățile din Thailanda ca urmare a cartonașului galben. Ne-am întâlnit și cu uh, politicieni, cu autorități, uh, mă rog, toți actorii interesați, practic. Deci, trebuie să spun că atitudinea tuturor celor care ne-am întâlnit a fost uh, una foarte prietenoasă și foarte modestă și asta m-a impresionat. The, um, I have to say that I think the, um, the atmosphere... <laughs> Vreau să spun că atmosfera și atitudinea în Thailanda s-au schimbat foarte rapid și abrupt, așa, de când au primit cartonașul galben. Deci, noi în prima zi am putut examina și vizita noul centru de control și comandă de care dispun și uh, pe care l-am înființat foarte rapid pentru a gestiona toate noile cerințe care trebuie îndeplinite în legătură cu activitatea de control uh, a tuturor uh, activităților de pescuit și uh, flotelor. După cum știți, acestea nu erau deloc controlate. Practic, până acum, pescuitul a fost deschis tuturor și oricum am putut pune întrebări așa pe șleau și dure și am primit și răspunsurile cuvenite. De obicei, uh, autoritățile tailandeze, când e vorba de pescuit, sunt uh, foarte deschise sau așa au fost față de noi, ne-au prezentat toate detaliile în legătură cu cele întâmplate și ce au făcut ei până acum. Uh, au un nou sistem pentru monitorizarea flotei, nu, nu, nu include toate uh, embarcațiunile, dar oricum multe dintre ele au fost incluse. Acum nu știu dacă și va, va și funcționa sistemul, este nou, am vorbit cu directorul general al Departamentului de Pescuit, uh, dânsul ne-a spus că s-ar putea să apară probleme cu acest sistem, uh, atunci când uh, embarcațiunile ies pe mare, mm, se pierde contactul cu centrul de comandă, de exemplu, asta e o problemă clară, dar am avut ocazia să vedem și cum se face controlul unei embarcațiuni tipice tailandeze cu un echipaj de 36 de, de uh, oameni care a sosit în port showcase, but uh, it was definitely not like an ordinary situation. Bun, lucrurile au fost puțin aranjate, aș spune. nu s-a desfășurat totul chiar așa uh, obișnuit, pentru că delegația noastră era acolo, a fost cam cosmetizată situația, dar oricum am putut vorbi cu echipajul și ne am pus întrebări directe, ne-au spus că au salariu minim în fiecare lună, am întrebat și dacă ei au posibilitatea de a avea timp de odihnă pe embarcațiune, dacă își pot găti mâncarea, dacă își pot schimba hainele. Nu e clar dacă dispune ă, aceste posibilități. Personal aș spune că condițiile de muncă sunt uh, uh, nu sunt deloc satisfăcătoare pe aceste embarcațiuni. Sunt uh, oameni aduși de obicei din Birmania, de intermediari și au un, un permis, așa numit, uh, permis roz de muncă în Thailanda, ca să muncească legal, de deci se presupune că sunt forță de muncă legală. Transbordarea echipajului nu mai este permisă, sigur, se verifică identitatea fiecărui membru al echipajului deci e o măsură foarte importantă ca să se stopeze fenomenul traficului de ființe umane în domeniul pescuitului. Thailanda, care e o problemă uriașă, spune eu, aș mai sublinia și că doamna Bilbao din partea liberalilor a pus din ce în ce mai multe întrebări în legătură cu flota externă. Cei care pescuiesc în ape indoneziene, de exemplu, unde Știm că mai sunt uh, probleme foarte grave cu membrii echipajului care pur și simplu uh, lucrează în condiții de sclavie uh, timp de ani de zile, așa numitele nave fantomă. Și pentru mine, din punctul meu de vedere, nu mi s-a răspuns clar dacă Thailanda și a asumat responsabilitatea pentru aceste nave. Deci, după cum am spus uh, cu acea ocazie, am fost foarte impresionat de atitudinea autorităților din Thailanda, impresionat de sistemele pe care uh, le-au adoptat și asta doar pe durata unui an de zile. Deci ei își doresc într-adevăr să coopereze cu Uniunea Europeană Acum, dacă mai e nevoie de presiuni, eu cred că da, trebuie să cooperăm uh, foarte de aproape cu Thailanda. Consider uh, sincer că așa stau lucrurile și cred că cu toții mm, putem spune că ne dorim această cooperare apropiată cu Thailanda ca să controlăm sistemul de pescuit și ca să stopăm traficul de ființe umane, dar în general m-a impresionat vizita și mă bucur că a fost foarte interesantă, sper să o putem repeta, poate nu la anul pentru că au alegeri, dar și asta vor fi foarte interesant, interesant de monitorizat. Să vedem cum anume un organism ales democratic se va ocupa de activitatea asta importantă de control al sectorului de pescuit. Thank you. Da, cam atât și vă mulțumesc. Președintele, au mai participat și alți uh, colegi. Uh, dau cuvântul lui Gabriel Mato. Rapidamente, președinte, gracias. Foarte rapid, domnule președinte, mulțumesc, sunt de acord uh, cu tot ce a spus stimabile noastră șefă de delegație. Mm, deși am avut o agendă parcă alcătuită de un dușman care a dorit să ne supra-solicite, dar totuși n-au reușit totuși a fost una din călătorile cele mai interesante pe care le-am făcut eu. Cu adevărat, a fost foarte interesant. Am, am putut vedea că s-a produs o schimbare radicală, după cum foarte bine spunea vicepreședinte, în ce privește pescuitul uh, ilegal. Autoritățile și-au schimbat radical poziția. M-am, întreținut cu mulți miniștri, viceprim-ministru, que tenemos que diferenciar dos cuestiones. Eu spun că trebuie să facem diferența între două chestiuni. Una, lupta împotriva pescuitului ilegal deci, și acolo se lucrează, e clar, e evident și ne preocupă pe toți situația și cea de-a doua chestiune unde lucrurile lasă mult de dorit, în ce privește drepturile sociale, drepturile de, de, de muncă și o chestiune paralelă pe, cu pescuitul, da, care e clar că trebuie monitorizată chiar ei recunosc că le-a fost de folos uh, uh, cartonașul galben ca să, ca să devină mai activ și noi trebuie să-i ajutăm ca să continue să fie activ, ca să nu se oprească lucrurile. Au făcut mari schimbări legislative, acum se încep uh, să se aplice noile legi, să vedem ce efecte vor avea. Au investit și în personal și în mijloace economice importante și eu cred că trebuie să le dăm timp că eu cred că lucrurile totuși s-au uh, îmbunătățit mult mai mult decât aș fi sperat eu. Mulțumesc. Madame Rodust, când le vă parle... Doamna Rodust, când vorbesc de PPE, vorbesc și socialiștii, normal. Mulțumesc, nu vreau să repet tot ce au spus uh, antevorbitorii mei. Uh, pentru că um, Eline a prezentat foarte bine situația și domnul Mato a făcut o completare foarte bună. Doar la rezultate eu am puțin o altă părere. Am observat că toate... Am constatat că toate uh, autoritățile colaborează foarte strâns. Uh, Ministerul uh, Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Ministerul uh, uh economiei toate colaborează foarte strâns cu guvernul militar și am observat, deci, uh, uh, că sunt uh, foarte strâns în legătură și um, am avut senzația că și-au dat seama că nu ca să ne facă nou pe plac trebuie să facă modificări în politica de pescuit, ci pentru că este un... pentru ei foarte bine, pentru că dacă nu ar fi o catastrofă pentru ei să nu mai aibă pește. Uh, am întrebat în foarte multe uh, discuții ce înseamnă cartonașul galben pentru ei și ne-au spus da, sunt recunoscători Uniunii Europene pentru acest cartonaș galben pentru că doar atunci au început să înțeleagă de ce pescuitul ilegal este o catastrofă atât de mare chiar pentru ei și vor să colaboreze strâns cu noi. Însă eu am adresat de mai multe ori întrebarea ce ar însemna dacă acest cartonaș galben ar fi menținut. Și acolo răspunsul, inclusiv al uh, vicepremierului, a fost că ar vedea-o ca pe o pedeapsă, ca uh, o, un gest prin care nu se recunosc toate eforturile lor. Au făcut uh, atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt, că numai această toată povestea asta cu înregistrarea oamenilor la bord, cu 10 uh, amprente um, uh, și au un sistem în care în timp, așa, în timp real, într-o secundă poți să uh, poți să faci o comparație între amprente, ceea ce noi nu reușim să facem în Europa, în problema refugiaților. Deci am fost foarte impresionată cât de repede și cât de bine funcționează toate acolo. Deci eu v-aș propune să nu mai prelungim cartonașul galben, ci să recunoaștem ce performanțe extraordinare au, însă să le dăm niște, niște cerințe, să lăsăm niște dispoziții, de exemplu, când se pun în aplicare dispozițiile OEM, um, când anume și cum se controlează marile um, nave, Uh, deci putem să introducem niște cerințe suplimentare, dar uh, ar fi necesar să uh, suspendăm cartonașul galben pentru că um, nu vom pierde. Micii pescari au nevoie de ajutor și ne-au um, rugat să îi ajutăm și au ne-a rugat să colaborăm în continuare cu ei. Eu aș vrea să o facem. Dorința mea ar fi pentru președintele, față de președintele comisiei, să invite cât mai repede comisia, astfel încât să putem discuta cu comisia și să vedem cum putem să procedăm pe viitor. Merci. Mulțumesc, domnule Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Pare rău că am întârziat, însă, în fine ne s-a schimbat uh, ordinea de zi și a trebuit să mă duc și la Comisia de Transporturi, aveam și acolo un punct de discuție. Așadar, aș dori să ne spuneți dinainte dacă prevedeți modificări ca să organizăm și noi în măsura posibilului, uh, în măsura posibilităților agendele noastre, că suntem foarte ocupați și până la urmă nu mergem nici la una, nici la alta, dacă avem mai multe reuniuni. Deci n-am ascultat ce a spus președinta, șefa delegației Însă vreau să spun câteva lucruri care poate <laughs> au mai fost puse. E adevărat că ei și-au asumat un angajament și am văzut rezultate importante uh, în aplicarea legislației, mai ales în domeniul uh, combaterii pescuitului ilegal. Ei au uh, luat deciziile acestea nu doar pentru că Comisia Europeană le-a arătat cartonașul galben, ci și pentru că pescarii din Thailanda trebuia să iasă din ce în ce mai în larg, pentru că pur și simplu uh, dispăreau anumite specii. Deci, uh, cărdașul galben care a fost avertismentul comisiei, oricum ar fi put, ar fi trebuit ei înșiși să, să și-l arate și să adopte măsurile pe care ar trebui să le adopte. Asta e cel puțin una din concluziile pe care le-am tras eu din uh, reuniunile atât de intense pe care le-am avut, sunt convins că vi s-a spus despre asta, în al doilea rând. Din mai 2015 și până în septembrie 2016 s-a redus cu 21% flota, 3800 de embarcațiuni. Se acordă licențe cerându-se alte caracteristici ei se gândesc să mai facă și alte schimbări în legislație. Acum, junta militară, adevărat că aplică această legislație, însă ei au uh, prevăzut uh, la anul să transfere competențele acestea departamentelor competente ale Guvernului, Comisia de Pescuit, de Ocupare sau uh, cea pentru concurență în domeniul maritim. Am detectat probleme, sigur, am pus întrebări și n-am obținut întotdeauna răspunsurile dorite. Ce s-a întâmplat cu pescuitul artizanal? 28.000 de nave e majoritar, dar nu există o definiție a pescuitului artizanal, însă există o limită de embarcațiuni care pot uh, avea un echipaj de patru persoane sau mai mult, însă nu e definiție clară a pescuitului artizanal. În plus, acest sector este sub presiune din partea autorităților locale și din partea cărora primesc sanc- sancțiuni și cei care primesc amenzi pur și simplu de multe ori trebuie să-și topeze activitățile, dar să nu uităm că există corupție, cred că puteți spune lucrurile pe nume aici în această comisie. E oare întâmplare că marile nave nu mai sunt în Thailanda, ci în Indonezia, cu capital thailandez însă mână de lucru indoneziană. Se duc în Indonezia, că acolo nu este nicio legislație și uh, nu sunt sub niciun control. Însă guvernul tailandez, uh, junta militară, știau foarte bine ce aveau de făcut. Deci avem uh, oportunități pentru a colabora, pentru a îmbunătăți legislația, că e o dezbatere pe care avem și noi. Sigur, s-a vorbit de victime, există trafic, un enorm trafic de persoane, am văzut uh, că s-au făcut progrese, am văzut inspecțiile, se verifica identitatea marinarilor, am văzut debarcări, am văzut date biometrice. Da, într-adevăr, dar trebuie să spunem sincer că tot ce am văzut a fost așa ceva organizat perfect, era așa de bine organizat că uneori uh, pur și simplu mi-era jenă să mă uit, că se puneau uh, uh, la coadă toți uh, pescarii, dirijau ca pe niște marionete. Bun, e adevărat că necesită o evoluție, însă am văzut asta ca ceva foarte bine cosmetizat și organizat. Ce să spun, am vizitat și un centru pentru victime, și ni s-a părut cam ridicol ce ni s-a prezentat acolo o organizație. Deci victimele acestea eh, erau puse la coadă și fugeau fugeau de la o clădire la alta și de fiecare dată când ajungeam la alt etaj erau aceleași persoane care ne erau prezentate. În fine, acestea fiind spuse, în toate reuniunile am avut doar o persoană care a solicitat cartonașul verde. Toate celelalte persoane inclusiv viceministru cu care, ne-am, uh, uh, cu care uh, am avut o întrevedere în ultima zi, deci responsabilul politic maxim, când am întrebat despre cartonașul galben, n-a rodul l-a întrebat, n-a răspuns pur și simplu, a zis că eu aștept de vreodată recomandări. Nu doresc cartonaj, cartonaș cartonaj verde. Plus, impresia mea personală e că cartonașul galben le va fi de folos lor ca să ia măsuri într-un sector complet dezorganizat. E adevărat că pierd posibilități de ocupare și utilizează uh, cătașul galben ca o scuză, că nu ei uh, iau acele decizii, ci uh, li se impune către Uniunea Europeană. Și dacă, e, dacă le arătăm cartonașul roșu, atunci se va prăbuși sectorul pescuitului în Thailanda, ceea ce ni s-a spus într-o reuniune. Deci, Sigur, nu trebuie, nu, nu, nu există condițiile pentru un cartonaj verde, însă dacă continuă eforturile și dacă noi, după cum le-am oferit la fiecare reuniune, îi ajutăm ca să facă pași înainte și ca să îmbunătățească și sectorul pescuitului și să combată mai bine traficul de persoane, că au mare legătură aceste două fenomene. Adică, da, Thailanda e săracă, dar pentru acest sector și această activitate atât de dure, e utilizată de persoane încă și mai sărace decât ei, adică indonezieni, persoane din Laos, din Vietnam și așa mai departe. Cu legislație care nu le permite să schimbe activitatea sau sectorul sau firma pentru care lucrează, deci trebuie să îi ajutăm Și cred că e fără îndoială și asta se va vedea în uh, uh declarația pe care uh, o face și pe care am și, și am și făcut declarații, ce aștepta comisia și ce ni s-a spus în rândurile cu ei. Aștepta să vadă concluziile noastre ca să iau o decizie. Asta ni s-a spus. Și atunci când uh, vom elabora concluziile. Poziția grupului meu va fi să se mențină cartonașul galben nu ca amenințare, ci ca uh, o măsură cu efecte pozitive. Deci să uh, îi însoțim și pe viitor, uh, să îmbunătățească lucrurile bune pe care le-au făcut până acum. Merci, Madame Bilbao. Monsieur Serrao Santos. Mulțumesc, domnul Serrao Santos. Uh, obrigado, uh, Presidente. Uh, eu aș que está tudo dito, mas vem de fapt aqui que há dois pontos uh, gewichte. Cred că s-au spus deja toate, dar um, Sigur că, chiar dacă nu sunt din același grup, sunt uh, de acord cu ceea ce a spus Ulrike. Eu uh, am fost impresionat de progresele făcute. Țara este o țară, uh, Thailanda este o țară care face progrese în mod clar. și-au modificat legislația în 2015 și acum pot să uh, înceapă să o transpună în practică. În ceea ce privește resursele umane, resursele juridice și uh, echipamentul, sigur că nu e ușor Când uh, mergem în aceste regiuni, noi le vizităm, avem ideile noastre, modul nostru de a vedea lumea din vest. Aceasta este cea mai bogată țară din regiunea ei, dar totuși este o țară, este o țară foarte săracă. E mai, mai bogată decât, Cambo- decât Cambodgia, Vietnam și Laos, dar este în continuare o țară săracă și mulți imigranți se mută în Thailanda. Deci, e vorba de un proces aici. Lucrurile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Imigranții au uh, carte de muncă și cred că multe țări europene ar avea nevoie de un cartonaș galben uh, din punctul ăsta de vedere, dacă am face o comparație. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus, dar eu am mers acolo cu ideea că Thailanda nu are o industrie de pescuit așa de importantă și că își importa, de fapt, majoritatea cantității de pește, în loc să... nu că își pescuiește cu flota proprie. Dar se pare că există mai multe flote în regiune, inclusiv flote pelagice. Da, ei importă pește din Spania și din Franța, de exemplu. Mi-aduc aminte numele um, companiei la care am fost Thai Union. Da, eu am crezut că era un sindicat, dar se pare de fapt că era o companie. Este o companie activă la nivel global. și compania asta are o flotă destul de mică și aici ne-am pus noi niște semne de întrebare. În orice caz, vreau să subliniez um, modestia, um, atitudinea deschisă la colaborare a celor pe care i-am întâlnit. Cred că Marina are capacitatea să organizațională și logistică să facă ceea ce e de făcut. Am discutat cu diversi miniștri. Am fost la Ministrul Agriculturii și Pescuitului E foarte bine că Marina este cea care e, cumva conduce tot acest proces pentru că e singura uh, instituție care are uh, resursele necesare. Deci se fac clar investiții. Mulțumesc. Merci, euh, cher Ricardo. Mulțumesc, dragi colegi. Dacă am înțeles eu bine, importante. Uh, au fost uh, informații foarte interesante, a fost o vizită foarte rodnică. Mulțumesc secretariatului pentru organizare. Știu că a fost o ordine de zi foarte încărcată. Da, e adevărat. Bun, fiecare văd că uh, are părerea sa, dar în general putem spune că rezultatul ar fi cam același pentru uh, toți, și anume că trebuie să rămână regimul cartonașului galben pentru Thailanda. Asta este practic un imbol pentru Thailanda să continue reformele, cum spuneau voi aici, eh, să încurajăm să facă progrese nu doar la pescuit, ci și în ce privește respectarea drepturilor omului. Dar totuși vă reamintesc că comisia aici care ia hotărârea în legătură cu cartonașele galbene sau roșii sau verzi, nu noi, iar Comisia va putea lua o hotărâre. Uh, oricum, eu rețin propunerea colegii Rodus să invităm Comisia Europeană tocmai ca să aibă un schimb de opinii cu participanții la delegație. Cred că e important. Oricum, cred că a fost și obositoare vizita, deci vă felicit pe toți și șeful de unitate care a fost împreună interpreților. Ați fost uh, acolo la, la, la, la ora 4 dimineața în piață, cum spuneați că o să mergeți. Bravo, bravo! Ce... Ați făcut-o și pe asta. Bun, felicitări tuturor! Bun, uh, acum uh, vă urez poftă bună și ne reîntâlnim la orele 15. Mulțumesc! Amin.